Right, well, well, welcome everybody. Bun venit tuturor. Cred că întrunim cvorumul pentru a putea începe. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Se pare că am câștigat puțin timp Domnul Trișe a fost uh, aici luni, deci astăzi nu o să vină pentru a discuta acele probleme, așa că timpul astfel rămas disponibil o să rezervăm dezbaterilor. Să încercăm să nu ne îndepărtăm foarte mult de reperele orare, pentru că anumite persoane vin pentru anumite discuții la ora anunțată. Putem adopta ordinea de zi în această formă, nu sunt obiecții, vă mulțumesc. Uh, comunicările președintei. În primul rând, vă reamintesc că următoarea întâlnire va avea loc la Strasburg pe 12 septembrie, luni la ora 7. O să primiți ordinea de zi la timp. Al doilea anunț se referă la trialogul prin creșterea de capital a Băncii Europene pentru Construcție și Dezvoltare. Am ajuns la un acord aseară, puțin după ora 8. Cred că avem deja structura unui acord în primă lectură cu Consiliu. Ei au o rezervă de examinare pe textul negociat în legătură cu modul în care se definesc aceste paradisuri fiscale și așa mai departe. Sper ca reacția lor să fie în cele din urmă una pozitivă. Noi am vrea să includem definiția mai largă. Deci, o să așteptăm și să vedem uh, la ce concluzie ajungem și sperăm să definitivăm textul și să-l votăm în plenara din, do- din septembrie. Însă să vă țin la curent cu ce aflăm din partea președinției în legătură cu acest punct rămas deschis. Asta ar fi comunicările președinte. Trecem acum la bu- proiectul de buget 2012, examinarea amendamentelor. Raportor este domnul Ludvigson. Nu l-am notat aici, dar știu că este domnul Ludvigson, pentru că domnia sa s-a referit la acest subiect de multe ori înainte. Aveți cuvântul. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, doamna președintă. Ceea ce privește bugetul, știți că îl vom vota în cursul după amiezii și sunt patru aspecte importante. În primul rând, e important ca noua autoritate de supervizare să aibă resurse necesare care să se permită să funcționeze așa cum trebuie. Ideea de a se reduce cifrele anunțate de comisie și această idee nu este una bună dorim ca autoritățile să primească bani mai mulți decât se, a inclus în calculele comisiei. Acest lucru ar fi un lucru într-adevăr bun. E important să fim de acord în principiu că autoritățile ar trebui să primească resurse suplimentare. În al doilea rând, trebuie să avem un aparat administrativ solid care să sprijine acest sistem care să ne permite să continuăm pe calea pe care am apucat-o. Trebuie să examinăm lucrurile din perspectiva provocărilor viitoare și să sporim gradul de transparență dacă vrem să ne asigurăm că, într-adevăr, regulile sunt respectate. Și același lucru se aplică și stabilității economice. În al treilea rând, este evident că trebuie să facem mai multe pentru a frâna și opri evaziunea fiscală. Multe lucruri se pot face în acest sens în cadrul colaborării transfrontaliere. Am discutat acest lucru în cadrul fiscalis, dar și în cadrul colaborării internaționale ca atare. În al patrulea rând, în Uniunea Europeană avem un uh, program funcțional care permite IMM-urilor să aibă un acces mai bun la resurse de capital. Însă, Comisia a pus această finanțare la un nivel extrem de redus și cred că nu trebuie să mergem în această direcție. Programul poate oferi instrumentele care ar putea să, permit, să menținem impulsul actual și să sprijinim economiile europene, trebuie să știți că multe firme mici nu au reușit să își revină după criza financiară care a început în 2008. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru activitatea lor remarcabilă și cred că putem într-adevăr fi mulțumiți de rezultatele obținute. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Raportorii din umbră, Astrid,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 have to sit with the lib- Poate trebuie să te așezi împreună cu liberalii, Astrid. Le mien fonctionne sans... Ah non, non, non. OK, all of the EPP all... are out. Um, so, Mr... Ardouliv, was möchtest du? Es ist dasselbe. Je manquais dans le doppelzwe, je t'arrêtais. Oui, ça va au luxembourgeois. Alors, je... <laughs> bon, je voudrais dire que nous... Vreau să spun că suntem perfect de acord cu raportorul. Ne-am pus de acord ieri, toți raportorii din umbră, în legătură cu amendamentele de compromis. Eu aș dori să spun că am creat, suntem mândri că am creat agențiile de supraveghere. Pentru a avea mai mult control. Dar dacă le refuzăm finanțarea necesară agențiilor, asta înseamnă că le împiedicăm să se achite de responsabilitățile lor. Și acest lucru îi satisface pe cei care nu sunt mulțumiți de crearea agențiilor. Trebuie neapărat să acordăm finanțarea necesară pentru agenții. Pentru a vă da un exemplu, în Luxemburg, o țară mică, controlul serviciilor financiare, supravegherea financiară, uh, are 400-500 de persoane. Agenția Europeană pentru Control Bancar va avea 60 de angajați. Și nici nu mai menționez exemplul Marii Britanii, unde sunt 2000 uh, de angajați. Poate totuși se pot face restructurări și se pot face economii, însă oricum mi se pare că trebuie să creștem creditele uh, pentru agențiile de supraveghere. Vă mulțumesc. Thank you very much. Uh, I Mulțumim și noi, Ole. Mulțumesc, doamnă președinte. Carl Haglund, care este raportorul din umbră, nu poate, nu poate participa la întâlnirea de astăzi. Noi cunoaștem foarte bine situația din Finlanda și Carl este deosebit de implicat în acest proces. La alegerile prezidențiale care vor veni, partidele trebuie să-și anunțe candidații din vreme. Acum, Cred că, într-adevăr, s-a făcut o treabă bună, suntem de acord cu propunerile și cu compromisul la care am ajuns aici, nu avem nici o problemă și aș dori doar să confirm ce a spus uh, domnul Ludvigson în ceea ce, le, ceea ce privește sprijinul pentru autoritățile de supervizare. Nu trebuie să reducem resursele alocate acestora. E important uh, să analizăm cifrele concrete și să ne gândim tot timpul că, într-adevăr, factorul crucial este calitatea acestei activități de supervizare. Deci cred că trebuie să le oferim un buget mai mare, un buget mai bine adaptat la cerințele cu care se confruntă și cred că suntem cu toții de acord din acest punct de vedere. Și în viitor viitor, partea leului în materie de supervizare se va face în cele 27 de state membre. Deci vorbim de coordonare, însă propunerile Consiliului sunt complet eronate din acest punct de vedere. Și doresc să spun că este important să sprijinim și să consolidăm Eurostatul, pentru că aceștia au foarte multe lucruri de făcut în materie de centralizare datelor statistice și știm cu ce probleme se confruntă. Vorbim de un nivel ridicat de calitate. Și tocmai din acest punct de vedere este nevoie să alocăm resurse bugetare suplimentare. Deci, Ole, uh, îți mulțumim și mulțumim uh, și domnului Carl Haglund. Din partea aici, ECR-ului, Sven? Foarte pe scurt, mulțumim raportorului și raportorilor din umbră. Schimburile de idei au fost deosebit de fructoase și suntem de acord cu raportorul și cu compromisurile pe care le-a formulat. Aș dori să adaug că în materie de agenții de supervizare, propunerea Consiliului de a reduce bugetul chiar sub nivelul sugerat de comisie este strigător la cer. Dacă ar fi să comparăm numărul de posturi din aceste agenții europene cu numărul de posturi în agențiile naționale. O, o să vedeți că ei într-adevăr exagerează aici. Am inclus tot mai multe sarcini în legislația financiară, sarcini care trebuie să fie efectuate la nivel european. Deci dacă vrem să economisim bani, atunci ar trebui să spărim eficiența la nivel național. În țara mea avem 1700 de oameni care lucrează la Barfin și alte câteva sute la Bundesbank, la Banca Federală și guvernul nu, nu poate să decidă unde să concentreze activitățile la care dintre aceste instituții. E o situație absolut ridicolă și în Germania, prin urmare, avem de 5 ori mai multe persoane angajate în supervizarea financiară decât în toate agențiile de resort la nivel european. La fel stau lucrurile în Regatul Unit, la fel stau lucrurile în Franța. Deci nu ar trebui să urmăm a, această cale. Nu trebuie să sporim nivelul de finanțare aici. Și de aceea am dorit să se meargă peste propunerea originală a Comisiei, puțin peste propunerea Comisiei, pentru că acest lucru a fost solicitat direct de agenții. Nu am inventat noi această cerință, e vorba de a răspunde unei cereri concrete, extrem de bine justificate și sper că vom sprijini această poziție în fața Comisiei Bugete pentru ca noua cifră să fie în final votată de Parlament. Mulțumim, Miguel Portas. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. În mare, sunt de acord cu comentariile și propunerile făcute aici în special cu ideea de a consolida acele capitole care se referă la taxare și la lupta fraud, împotriva fraudei și a evaziunii fiscale, lucruri care țin de Agenția Europeană de Supervizare. Însă am două elemente de îngrijorare. Unul, un aspect a fost deja clarificat de domnul Giggle, care a spus că cifra propusă este cea solicitată de aceste agenții însele. Nu știam ce criteriu s-a folosit atunci când s-a ajuns la această propunere de creștere a resurselor financiare alocate acestor agenții. Acum înțeleg de unde vine cifra, este propunerea organismelor respective. Însă există și o propunere cu care nu sunt de acord, mai precis cea care se la programul cadru pentru concurență și inovație, competitivitate și inovație. Propunerea raportorului a fost să creștem plățile cu 70 de milioane de euro. Însă nu se spune nimic despre angajamentele propriu-zise. Ce mă îngrijorează aici este faptul că în contextul în care discutăm bugetul 2012, vin un context negativ, întrucât angajamentele au rămas în forma inițială, nu vede nimeni de ce se impune o astfel de creștere a volumului plăților. Sigur, comisia trebuie să știe de ce au nevoie în materie de plăți. S-a solicitat o creștere a volumului plăților aici. Asta pentru că ei știu că acest lucru este singurul care îmi ridică încă o serie de semne de întrebare din propunerea raportorului. Vă mulțumim. Astrid, dorești să răspunzi, să intervii? Vrei să iei cuvântul încă o dată? Am terminat cu raportori din umbră. Nu, eu am spus deja totul. Să nu mai pierdem timp, doamnă președinte. Ole? Vă mulțumesc. Nu mai am nici eu foarte multe lucruri de adăugat. Am trecut prin toate compromisurile și am încercat să ajungem la un relativ consens, să vedem în ce, pe ce cale ne-am putea îndrepta. Situația nu este evident una simplă. Însă aici este vorba de a spori volumul resurselor și investițiilor și aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, mai ales pentru munca depusă. Vă mulțumesc, pune președinte, după cum știți deja, votul va avea loc în această după amiază. Trecem acum la punctul 4 de pe agenda, jocurile de noroc online pe piața internă, raportor Sofia Coni. Sofia, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Profit de această ocazie pentru a vă ura bun venit din nou la Parlament tuturor. În ceea ce privește jocurile de noroc și jocurile de noroc pe piața online. Mulțumesc colegilor care au depus amendamente, amendamente pentru a îmbunătăți acest uh, raport Vrem să ajungem la un text clar și coerent și prin schimburi de opinii cu colegii, cred că vom atinge acest obiectiv. Uh, să reamintim despre ce este vorba. Sectorul jocurilor de noroc și pariurilor sportive este un sector care um, aduce venituri de 6 miliarde de euro în 2008, 45% din piața mondială. Sectorul jocurilor de noroc online reprezintă 7,5% din sectorul jocurilor de noroc eh, și a crescut cu 15% în 2013. Trebuie să luptăm împotriva utilizării acestor jocuri uh, de noroc de către actorii clandestini și în scopuri ilicite. În acest scop, trebuie să ajungem la o mai bună cooperare între părțile implicate, autoritățile, Comisia și Europol. Trebuie să introducem standarde interoperabile de detecție și de prevenție a fraudei. Trebuie să dezvoltăm lupta împotriva criminalității organizate și a spălării de bani la nivel european, dar și la nivel internațional. După cum a propus eh, domnul Canfin, trebuie să înființăm un registru al companiilor ilicite. Al treilea punct este că trebuie să luptăm împotriva ofertelor ilicite și să uh, propunem o ofertă legală atrăgătoare. Trebuie să lăsăm la latitudinea statelor membre să aleagă modalitatea de reglementare a jocurilor și a pariurilor online, fie prin interdicția acestora, fie prin monopol național, fie printr-o deschidere controlată a acestor jocuri de noroc în teritoriu. Și ar trebui să dezvoltăm standarde minime comune, nu doar pentru protecția consumatorilor, ci și pentru a asigura responsabilitatea și echitatea. Trebuie de asemenea să controlăm dependența de jocurile de noroc și uh, să inter- ținem sub control uh, practică, aceste practici către minori. Uh, ni s-a propus să obținem studii în acest sens și mi se pare o inițiativă lăudabilă. Trebuie de asemenea să introducem un control în timpul uh, deja la înscrierea pe site-urile de internet. Este o propunere care vine de la doamna Pietikainen. De asemenea, trebuie să protejăm integritatea evenimentelor sportive pe care se pariază Trebuie să impunem un schimb de informații între organizatorul evenimentului sportiv, operatorul pariurilor sportive și autoritățile publice. În acest domeniu, Uniunea Europeană trebuie să joace un rol pentru că dacă mizele sunt transnaționale, cooperarea trebuie să fie și ea la același nivel. Trebuie să folosim o definiție comună a infracțiunilor și sancțiunilor la nivel european și Uniunea trebuie să susțină inițiative ale organizațiilor sportive și operatorilor pentru a educa sportivii pentru a face față tentativelor de fraudă și de corupție. Uniunea Europeană trebuie așadar să aibă un rol de coordonare la care Uh, articolul 165 uh, al tratatului este relevant. Pariurile și jocurile de noroc generează venituri care deseori sunt redistribuite către activități de interes general, sportive, culturale sau de altă natură. Trebuie să susținem această sursă de finanțare și cer Comisiei să studieze modalitatea de a garanta juridic aceste uh, surse financiare pentru integritatea sportului, dar și pentru dezvoltarea sportului de amatori. Um, închei prin a mulțumi din nou colegilor mei care au lucrat uh, asupra acestor amendamente în timpul vacanței. Vă mulțumesc! Um, mulțumesc. Domnul Ivari? Aitäh! Et kõigepealt minu tunnustus. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor pentru cooperare. Este bine că toate partidele politice au aceleași convingeri în ceea ce privește jocurile de noroc și organizarea acestora și faptul că jocurile de noroc implică riscuri, dar și oportunități. În ceea ce pri- privește socialdemocrații, am depus amendamente care țin de protecția consumatorului, în principal. Este foarte bine să știm că s-a ținut cont de toate amendamentele noastre în compromisuri și de aceea ne bucură felul cum au fost tratate propunerile noastre. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnul Sterx. Mulțumesc. Aș dori să Mulțumesc doamnei raportor. Doamna Oconi s-a angajat într-o colaborare foarte fructoasă cu raportorii din umbră și cu cei care au depus amendamente. Există o serie foarte interesantă de amendamente pe care va trebui să vot, pe care va trebui să le votăm. Cerem comisiei să examineze dacă este suficientă sau necesară o uh, Um, rețea de reglementare la nivel european. Acestea fiind spuse, uh, dacă vorbim de ce se întâmplă pe internet, aceste lucruri sunt aproape prin definiție transfrontaliere. Deci, uh, trebuie să ne gândim și la valoarea adăugată. Bineînțeles că subsidiaritatea este un lucru extrem de important, însă nu trebuie să uităm că o sentință a Curții de Justiție declară că jocurile de noroc online sunt, reprezintă un serviciu și, și astfel trebuie să respecte regulile de bază în ceea ce privește acordarea de servicii. Orice stat membru, conform regulilor convenite în Uniunea Europeană, uh, nu are o marjă de manevră extrem de largă în legătură cu jocurile de noroc. Uh, s-au menționat motive de interes public, de exemplu. Orice stat membru ar trebui să justifice asemenea măsuri și va trebui să arate că acestea sunt proporționale cu scopul avut în vedere. Nu suntem pentru o interdicție generală a uh, jocurilor de noroc online, pentru că ar fi un lucru extrem de dificil de monitorizat și uh, extrem de dificil de pus în aplicare. De aceea, trebuie să ne organizăm din punct de vedere juridic pentru a ne asigura că acest sector va uh, corespunde cu dorințele oamenilor care vor să facă parte, să practice aceste jocuri de noroc online. Bineînțeles că trebuie să prevenim orice fel de practici ilicite, cum ar fi spălarea de bani. De asemenea, susținem cooperarea structurată între agențiile de reglementare naționale. Aici putem să avem o serie de schimburi cu diverse state pentru a vedea care sunt problemele de la stat la stat. Cred că cu toții putem învăța unii de la alții. S-a vorbit uh, aici despre protecția consumatorilor. Există și aici elemente importante care ar trebui să fie păstrate. Dacă Vorbim despre despaterea dintre sport și jocurile de noroc sau pariurile sportive. Nu este vorba aici doar de sport. Foarte multe sume provenite din jocurile de noroc sunt folosite pentru cauze meritorii și nu vrem ca aceste surse de finanțare să dispară. Poate în plenară vom putea să îmbunătățim și mai mult acest aspect. Am putea să examinăm poate mai bine uh, la ce se folosesc veniturile din jocurile de noroc, uh, să vorbim mai mult și despre cultură, de exemplu. Însă, sunt de acord cu aceste amendamente de compromis și mulțumim, mulțumesc raportoarei pentru colaborare. Vă mulțumesc. Din partea conservatorilor se exprimă cineva? Nu. Din partea verzilor? Sven? Foarte pe scurt, mulțumesc doamnei raportor. Pascal nu este aici. Mulțumesc pentru ceea ce a spus despre amendamentele sale. Cred că am ajuns la o opinie comună și bineînțeles că grupul nostru este uh, este împotriva unei interdicții totale. Bineînțeles că jocurile de noroc trebuie să fie limitate, însă nu trebuie să introducem probleme de morală în uh, probleme care în lucruri care țin de alegerea personală. De asemenea, există beneficii sociale care ar fi afectate de mm, decizii restrictive. Însă, bineînțeles că nu trebuie să fim naivi în legătură cu formele ilicite de jocuri de noroc și de potențialul de dependență al acestora. Uh, însă, în mare, suntem de acord și vă transmitem salutări din partea lui Pascal. Domnul Huntis? Mulțumesc, președinte. Și eu aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor pentru munca sa și pentru abordarea sa extrem de deschisă. Amendamentele depuse de majoritatea colegilor sunt bune și le susțin pentru că merg în într-o direcție bună. În anumite state membre, inclusiv în țara mea, Turcia și alte state, deja avem o criză în fotbalul profesionist datorită jocurilor, eh, datorită blaturilor. Am văzut că această problemă începe să apară și în Germania. Avem nevoie de uh, o de un cadru legal mult mai puternic. Este vorba de activități care au loc la un nivel global. Oficiile de pariuri sportive există în Asia, de, au sediul în Asia și pariază pe evenimente sportive din Europa. Așadar este greu să menținem un control asupra ceea ce se întâmplă. Însă sunt de acord că uh, trebuie să reglementăm această activitate pentru că are o natură specifică. Trebuie să știm că anumite sume din aceste pariuri sportive și jocuri de noroc susțin sportul de, sportul de amatori. Însă, aceste activități de jocuri de noroc și de parieri uh, susțin deseori activități ilegale de spălare de bani și carteluri și așa mai departe. Nu voi insista mai mult pentru că fac o propunere în legătură cu amendamentele. După cum am spus, pot să susțin majoritatea amendamentelor, însă aș dori să existe un serviciu european pentru integritatea sportivă care nu ar reprezenta o soluție în sine, dar ar permite ca problemele să fie examinate și ar permite o abordare coordonată. Astăzi, dacă rămânem doar la nivel național, nu vom putea să rezolvăm în mod eficient problemele existente. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Încă trei persoane doresc să intervină. Acum încă două persoane. Werner Langen, Ole Schmidt, doamna Esaia și doamna Petikainen. Mai dorește cineva să intervină? Nu. Bine, aveți cuvântul. Mulțumesc. Îi mulțumesc doamnei Oconi pentru munca sa și pentru calitatea compromisurilor la care am ajuns. Aș dori eh, să insist pe o serie de puncte care mi se par fundamentale. În primul rând, jocurile de noroc eh, pe internet implică riscuri mai mari decât cele tradiționale și măsurile europene trebuie să eh, interzică natura activitățile ilicite, trebuie să-i protejeze pe minori, să prevină dependența și să păstreze, să apere integritatea sportului. Trebuie să introducem monopoluri naționale și, după caz, deschiderea controlată a piețelor. În cazul deschiderii piețelor, uh, trebuie să se introducă o serie de licențe pe baza unor taxe percepute de către stat. De asemenea, pentru a lupta împotriva fraudei și altor activități ilicite, uh, jocurile de noroc online trebuie să fie cuprinse și mai mult. Sper că aceste amendamente vor, se vor bucura de o susținere largă din partea dumneavoastră în această dupămasă. Mulțumesc, domnul Langen. Äh, colegul din partea socialiștilor a spus deja faptul că la ora actuală pe, discutăm uh, alternativele naționale Um, în funcție de uh, jurisprudența CEJ, uh, un monopol național sau o interdicție. Uh, niciuna dintre acestea nu mi se pare o soluție bună. Pentru că trebuie să existe un acces la piață controlat, mi se pare calea cea mai bună. mar... pentru a face ca majoritatea ofertelor să înceteze să mai fie ilegale. Pot să vă spun că toate măsurile de interdicție din experiența germană nu au funcționat, ci din potrivă uh, au fost sprijinite în mod ilegal de către cei care aveau interes în acest sens. Sufiogoni a prezentat o linie uh, bună pentru avizul nostru, care este până la urmă doar un aviz, fiind vorba, este vorba de consumator, de uh, minor, uh, de protecția sportului și un acces controlat la piață. Cred că aici putem crea o corelație între toate acestea. Uh, statele pot să aibă venituri stabile prin concesiuni, de asemenea se poate elimina uh, toată activitatea ilegală, deci cred că am putea sprijini o astfel de inițiativă. Când vorbim despre pariuri ilegale, e bine, pariurile sportive nu uh, constituie decât o infimă proporție din uh, Uh, pariurile, să le spunem așa, care au loc în ziua de astăzi pe piața financiară. Dacă trebuie să luptăm împotriva ceva, trebuie să luptăm împotriva pariurilor pe piața financiară și nu a pariurilor cetățenilor obișnuiți. Vă mulțumesc. Ole Schmidt. Mulțumesc, doamnă președinte. Recunosc că eu uh, joc, uh, practic jocuri de noroc în fiecare săptămână. Îmi place să câștig, însă nu practic aceste jocuri pe internet, ci mai direct. Mulțumesc doamnei raportor și în special pentru aliniatul 6, unde s-au, s-au depus o serie de amendamente, pentru că apare o problemă dacă industria jocurilor de noroc folosește sau încearcă să abuzeze de evenimentele sportive din Europa fără să plătească nimic Eh, trebuie să se plătească un fel de taxă, însă nu pot, prea îmi dau seama cum ar putea să funcționeze în practică eh, în ceea ce privește jocurile de noroc din Malta, din Cipru, eh, dacă în Cipru se parează pe un joc de fotbal, pe un meci de fotbal din țara mea, de exemplu, eu pariez pe internet și dau și un oficiu de pariuri sportive uh, primește o parte din banii mei, însă acest uh, oficiu de pariuri nu va plăti niciun ban celor care joacă sau care au organizat meciul respectiv. Însă nu uh, înțeleg cum ar putea să se introducă în practică o asemenea de taxă. Pentru că întotdeauna tehnica este cu mult înaintea legislației. Doamna Isaia? Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru și mulțumesc doamnei Oconi pentru activitatea sa și eu am depus o serie de amendamente care au fost luate în considerare și se regăsesc în compromisuri. Ole Schmidt tocmai a spus că integritatea uh, sportului este extrem de importantă și aici uh, raportul este extrem de bine formulat. Sportul nu trebuie să devină doar un instrument pentru pariurile sportive. Are valorile proprii și acestea sunt extrem de importante. O altă problemă, jocurile de noroc nu este o activitate obișnuită și este nevoie de restricții pentru că statele membre au uh, la dispoziție instrumente pentru a preveni abuzurile și pentru a uh, împiedica dependența și accesul minorilor la jocurile de noroc. De asemenea, Rolul de coordonare al Uniunii este crucial. Statele membre trebuie să poată decide cum să reglementeze jocurile de noroc. Dacă se continue cu un monopol de stat, acest lucru trebuie să fie permis. Vă mulțumesc. Am mai primit încă o solicitare. Domnul, dacă domnul Teodor Schirakakis. Da. Îmi cer scuze. Sirpa a cerut cuvântul înainte. Nu este nicio problemă, doamnă președinte. În primul rând aș dori să mă alătur colegilor mei și să-i mulțumesc doamnei Oconi pentru munca excelentă pe acest raport. Am luat în considerare un număr mare de amendamente foarte bune propuse. Aș pune accentul pe trei puncte. Datorită naturii uh, speciale a jocurilor de noroc, care s-ar putea asemăna cu țigările și cu alcoolul, avem nevoie de o reglementare mai puternică, trebuie să existe un să se aplice principiul subsidiarității în fiecare stat membru și să uh, putem susține structurile de monopol de stat, pentru că acestea uh, după aceea controlează fondurile și aceste fonduri pot fi ulterior folosite nu doar pentru sport, ci și pentru cultură. A doua idee, avem nevoie de mai multă legislație la nivel european. Uh, amenințarea cea mai mare o reprezintă jocurile de noroc la nivel internațional. Aici sper că vom putea colabora pentru a ne asigura că și în plenară se adoptă aceste puncte. În primul rând, trebuie să identificăm jucătorul Aici trebuie să fie folosite mecanisme deja existente pentru cardurile de credit sau conturile bancare. Jucătorul să poată deține doar un singur cont la o companie. Acest lucru este foarte important când vine vorba despre spălarea de bani, când vorbim despre uh, comportamentul dependent de asemenea, trebuie să protejăm jucătorii și să uh, fie obligatoriu stabili, obligatorie stabilirea unei limite maxime a pierderii pe care să o poate stabili fiecare jucător și peste care limită să nu se poate trece. Dacă jucătorul stabilește această sumă maximă pentru o companie de jocuri de noroc să fie obligat să trimite această informație și la celelalte companii de jocuri de noroc, de noroc pentru ca uh, jucătorul să nu treacă pe un alt format online atunci când își atinge limita pierderii pe un serviciu online. Pentru a pune în aplicare toate aceste elemente și pentru a controla veniturile din impozite, trebuie să susținem puternic faptul că orice companie care oferă servicii de jocuri de noroc trebuie să fie înregistrată în interiorul Uniunii Europene. Avem exemple bune în acest sens din ceea ce privește, în ceea ce privește agențiile de rating de credit, actorii pot fi obligați să se, uh, să, fi, să se înregistreze în Uniunea Europeană. Bineînțeles că va fi dificil, însă nu este un motiv pentru a nu încerca acest lucru. De asemenea, se previn probleme care există deja în domeniul culturii și al drepturilor de proprietate intelectuală. Aceste companii trebuie să fie înregistrate în Uniunea Europeană. În al doilea rând, jucătorul trebuie să fie identificat și să se, impus, să se impună limite asupra sumelor în joc și, uh, în al treilea rând, trebuie să existe o autoritate de supraveghere la nivel național și o autoritate de cooperare la nivel internațional pentru a putea să rezolvăm eficient problemele atunci când acestea apar. Vă mulțumesc, Teodor. Thank you. Uh, I would also like... Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu, doamnei raportor. Știm că jocurile de noroc au efecte negative um, prin uh, costuri sociale, de exemplu, prin dependență sau prin activități uh, la, limina, la limita criminalității. Jocurile de noroc online înseamnă că uh, monopolurile naționale valabile până acum nu mai sunt o soluție viabilă pe termen lung monopolurile naționale devin irelevante în momentul în care uh, jocurile online uh, iau amploare. Avem așadar nevoie de o reglementare puternică și paneuropeană pentru a aborda acest subiect. În țara mea avem, în țara mea Grecia, avem o situație ciudată monopolul național este privatizat uh, în proporție de 100% și asta din, dat, din cauza programului de privatizare. În același timp, guvernul dorește să extindă permisul uh, de monopol pentru încă 10 ani. Deci vom avea un monopol privat imens cu motive diferite pentru jocuri de noroc. Este o problemă cu care va trebui să se uh, confrunte toată lumea pe măsură ce jocurile online uh, prin, iau amploare. După părerea mea, avem nevoie de o politică europeană puternică, trebuie să analizăm aspecte cum ar fi, de exemplu, dependența într-un mod mai coordonat. Monopolurile naționale nu au niciun fel de motivație să abordeze subiectul uh, dependenței. Și nu, nici nu au făcut-o. Dependența este la fel peste tot, fie ea în uh, Suedia sau în Grecia, un jucător uh, dependent este dependent și va acționa în același mod. Trebuie să abordăm acest subiect așadar, iar eu cred că mm, Comisia ar trebui să ia această inițiativă să, propună, să facă propuneri mai puternice decât a făcut până acum. Nu putem ca lăsa numai Curtea Europeană de Justiție să uh, stabilească politicile în acest sector. Vă mulțumesc! Mulțumesc, preiau președinția uh, pe scurt, dar solicitasem cuvântul pe acest subiect deci uh, aș dori să intervin și eu. Mă bucur, uh, doamnă raportor, că ați uh, preluat unele din amendamentele mele. Există unele aspecte ce țin de natura dezbaterii, cum ar fi criminalitatea, care sunt complexe. Este vorba de blaturi, de exemplu. Am avut cazuri în Italia, în Grecia, în Finlanda. Demonstrează că este o problemă la nivel european și că este nevoie de acțiune la nivel european a fost interesant să vedem că piața jocurilor online sportive a fost estimată la 21 de miliarde de dolari americani în, de curând. Deci um, este important când vorbim despre uh, blaturi, de exemplu, să ne gândim la faptul că se pierd venituri din impozite, că consumatorii au de suferit. Deci avem nevoie de acțiuni puternice aici. Știu că unele state membre uh, sunt reticente uh, față de nivelul european. Eu nu cred că ar trebui neapărat să avem o rețetă, să spun așa, la nivel european, dar toate statele membre ar trebui să aibă sancțiuni uh, legale împotriva acestor aspecte respectiv uh, să constituie o infracțiune, pentru că eu cred că sunt o amenințare la, la adresa integrității sportului. Mă bucură faptul că acceptăm faptul că uh, această industrie trebuie să facă mai mult pentru sporturile de amator. Și dacă facem miliarde din pariuri, de ce să nu uh, vină o parte din acești bani uh, către uh, cluburile sportive de amator, de exemplu? Ați solicitat, doamna raportor, uh, comisiei uh, unele studii. Cred că nu avem nevoie numai de studii, uh, ci și de o acțiune mai fermă. Dar voi reveni la acest subiect și în cadrul raportului Balt. Oricum, vă mulțumesc pentru faptul că ați preluat din amendamentele mele. Voi încheia aici, vă dau cuvântul doamna Oconi, iar apoi îi vedea cuvântul înapoi președintei noastre. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. După cum uh, spuneau și colegii noștri, ne bucurăm să găsim un consens asupra acestui text care este esențial, într-adevăr. Am ascultat ceea ce mi-ați spus și sunt uh, de acord cu reflecțiile fiecăruia, din, uh, fiecăruia dintre dumneavoastră în ceea ce privește uh, jocurile de noroc online, lupta împotriva dependenței, protecția minorilor, dar și protecția integrității sportului în general. Ole Schmidt uh, doamnă Măcati, permiteți-mi să fac câteva observații cu privire la veniturile obținute din jocurile de noroc online. Eu cred cu fermitate că redistribuția acestui venit ar trebui să aibă loc către jocurile populare, și, sporturile populare și de amatori. Domnule Schmidt, ați, întrebat, ați pus o întrebare cu privire la metoda, procedura pentru a garanta în mod legal, legal această sursă de finanțare. Eu cred că instrumentele există uh, care să ne permită aceste garanții legale pentru finanțare. Este foarte important ca Comisia Europeană să examineze diferitele abordări existente pentru a găsi metoda cea mai promițătoare care ar putea fi utilizată în întreaga Europa. În ceea ce privește sancțiunile pentru infracțiuni de acest gen, eu aș fi sperat să găsim o definiție comună în acest raport pentru um, acest tip de sancțiuni mulți dintre dumneavoastră sunt de părere că este de o importanță crucială. Trebuie să fie un, unul dintre obiectivele noastre, iar apoi uh, ob, raportul trebuie să atingă obiective chiar mai ambițioase decât acestea în viitor. Mulțumesc! Vom vota și acest raport în această după-amiază. Așadar, vom vedea ce fel de uh, amendamente de compromis vom vota. Trecem la punctul 5 acum. Îl văd pe Sven uh, revenind la locul său. Este vorba de regimul fiscal comun care se aplică societăților mamă și filialelor acestora din diferite state membre. Am fost de acord cu raportorul pentru a deschide o parte din uh, text, lucru care va fi discutat cu Consiliul și cu Comisia. Însă voi da cuvântul raportorului pentru a ne explica mai îndeaproape situația. Sven. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Cu privire la acest subiect, am avut o reuniune foarte constructivă a raportorilor din umbră Directiva um, societăților mamă și a filialelor este o parte importantă a pieței interne. Este important ca întreprinderile care lucrează la nivel transfrontalier să nu fie afectate de dubla impozitare. În același timp, există și posibilitatea de abuz în momentul în care se repatriază venituri, în situația în care avem uh, uh regimuri de taxare foarte diferite în diferitele state membre. Uh, și uh, comunitatea uh, afacerilor ne-a uh, arătat cazuri în care nu a existat niciun fel de impozitare nici în țara mamă și nici în țara în care exista filiala ori uh, s-au um, plătit impozite numai într-o țară în care impozitele sunt um, rușinos de scăzute. De aceea aș dori să mulțumesc președintei pentru faptul că a deschis această directivă pentru, obținerea, pentru depunerea amendamentelor și că a um, făcut această solicitare și uh, Comisiei și Consiliului. S-a spus trebuie să spunem foarte clar, taxarea dublă, dar și lipsa oricărei taxări uh, sunt uh, de neacceptat. Există anumite țări în care avem, au existat uh, neliniști sociale, multă lume s-a întrebat de ce uh, unor întreprinderi mici, de exemplu, li se impun niște standarde uh, unor întreprinderi mici care poate de-abia supraviețuiesc și de ce nu se impun aceleași standarde unor întreprinderi mai mari care o duc foarte bine și care ar trebui să plătească impozite. E bine, în cadrul uh, reformării, uh, iată, trebuie făcute aceste modificări pentru că este uh, necesară și la reuniunea uh, raportorilor din umbră am fost de acord că trebuie să uh, combatem neplata taxelor în niciunul dintre statele membre și că nu mai putem să amânăm subiectul, să spunem, îl vom discuta altă dată, trebuie în cadrul acestei reformări să facem aceste propuneri. Am uh, preluat și uh, preocupările colegilor uh, în urma reuniunii raportorilor care merg în aceeași direcție în principiu. Comisia a răspuns uh, la propunerea președintei, va lua și poziție. Cred însă în acest caz că um, Comisia ar um, ar putea foarte bine să uh, preia propunerile Parlamentului. Uitați-vă în uh, bilanțurile guvernelor, există foarte bune motive de a uh, merge pe această direcție. Mulțumesc, Jean-Paul. Câteva remarci foarte scurte, doamnă președinte. Subscriu la ceea ce a spus uh, raportorul. Trebuie să evităm să insistăm pe un drum de concurență fiscală exacerbată. Comisia nu a înțeles care sunt pozițiile reale ale statelor membre de acum, care caută convergența fiscală, care reprezintă precondiția oricărei convergențe economice. Nu se pot disocia guvernanța economică și o mai bună guvernanță fiscală. Nu înseamnă că toți trebuie să funcționăm după aceleași reguli, însă măsurile propuse de către Comisie astăzi, dacă ar fi adoptate, ar ajunge, ar avea ca efect chiar opusul a ceea ce își doresc statele membre și anume să existe mai, multe, mai multe rigoare fiscale și tratamente echivalențe. Franța și Germania încearcă să armonizeze impozitul companiilor nu printr-o concurență exacerbată vom uh, restabili încrederea și creșterea. Vă mulțumesc. Thank you. Yes, Liam. Mulțumesc, Liam. Eu eu l'occasion d'exprimer mes regrets. am avut ocazia să îmi exprim regretul că Comisia Europeană nu a introdus nicio modificare de fond a directivei. Directiva în forma actuală nu ne permite să facem față problemei dumpingului fiscal și a evaziunii fiscale care ar fi necesitat o revizuire a textului. De aceea, grupul meu a decis, în, în acord cu raportorul și cu președinta, să utilizeze marja de manevră permisă de acordul interinstituțional pentru a propune câteva modificări de fond. Aceste modificări sunt menite să împiedice ca uh, regimul Murphy să ducă la supraimpozitare care să uh, aducă atingere finanțelor publice ale statelor membre. Este necesar ca orice companie să nu poate să beneficieze de un uh, regim avantajos decât dacă păstrează un capital de cel puțin 15% într-un stat membru într-o perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani. O asemenea măsură ar uh, limita efecte de dumping. Bine, de asemenea, o companie nu poate să fie exonerată de impozitul pe profit decât dacă profiturile în uh, temă au fost uh, impuse filialei, au fost impozitate filialei conform uh, legislației aplicabile în statul membru. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you very much. Mulțumesc. Eu sunt raportor din umbră pentru grupul ALDE și este un subiect pe care, în care pot să vă spun că l-am sprijinit pe raportor. Am mai uh, discutat uh, acest subiect chiar și înaintea acestei propuneri uh, a dublei non am discutat problema dublei non-impuneri și înainte și cred că având în vedere situația economică actuală și încercarea de a ne asigura că cei care trebuie să plătească taxe le și plătesc, e bine, sprijină această propunere. Tocmai din acest motiv am decis că, în calitate de președintă, voi uh, permite această deschidere limitată. Nu am deschis întreaga directivă, ci doar acest punct limitat, dar foarte important, care se referă la dubla non-impunere. Este vorba practic de zone gri uh, care sunt uh, folosite astfel încât uh, avantajele fiscale oferite devin foarte importante și afectează situația datoriei suverane în multe țări. Timp de mulți ani am avut acest uh, tratament uh, care favoriza datoriile. Acum orice pas uh, pentru a remedia situația este unul în direcția corectă și asta mi se pare un, um, o parte din măsurile de ansamblu pentru combaterea crizei. De aceea aș solicita Comisiei și Consiliului să analizeze propunerea Parlamentului cu foarte mare seriozitate. Momentul este cel oportun, criza este acum, deci este un subiect urgent și nu cred că trebuie să uh, fie ceva pe care să-l tot amânăm, să avem uh, prea multe rapoarte pe acest subiect. Este un subiect serios, uh, dar în același timp și urgent. Drept urmare, sunt de acord cu propunerea raportorului și cu direcția propusă de acesta. Dorește cineva să intervină în numele ECR? Ivo și apoi doamna Tyson. Dobrý den, děkuji paní, eh, paní předsedkyně. Bună dimineața și vă mulțumesc, doamnă președintă. Cred că sunt de acord cu raționamentul enunțat de câțiva antevorbitori. Ar trebui să ne opunem dublei impuneri trebuie să rezolvăm tot felul de probleme în materie de impozitare pentru că avem foarte, foarte multe sisteme fiscale. Avem foarte multe excepții și firmele știu foarte bine cum să profite de aceste excepții. Practic avem nevoie de un sistem fiscal transparent și clar. Asta ar fi primul comentariu, al doilea este următorul. Esența oricărei politici democratice de la independența americană încoace se referă la nivelul de impozitare și la nivelul de redistribuire a avuției la nivelul societății. Mă tem că lucruri cum ar fi reducerile de taxe sau concurența fiscală exagerată ar putea veni în conflict cu interesele fiscale ale guvernelor naționale. Evident, asta e o prioritate pentru guvernele naționale, să fie independente din acest punct de vedere. Eforturile către o armonizare supranațională ar putea fi văzute ca inutile în anumite cercuri. Eu sprijin concurența în materie fiscală, spre deosebire de mulți colegi. Însă, aș dori să spun că ministrii de finanțe au propriile obligații financiare și angajamente financiare. Deci trebuie să examinăm structura sistemelor fiscale actuale și să privim bugetul din ambele părți. Doar atât doream să vă spun. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, Marian. Mulțumesc, doamna președintă. Trebuie să ne opunem discriminării când uh, vorbim de această colaborare transfrontalieră și au dat seama că evaziunea fiscală provine din legislație și dacă așa stau lucrurile, legislația este deficientă și acele deficiențe trebuie să fie rezolvate, trebuie să începem să schimbăm lucrurile. Am ascultat explicațiile raportorului ca răspuns la propunerea Comisiei în legătură cu baza comună de, de taxare consolidată. Aceasta ar trebui să fie obligatorie și nu opțională și ar trebui să ne uităm la ratele concrete. Aici am o serie de rezerve pentru că trebuie să discutăm aceste lucruri pe larg în grupul nostru. E vorba de lucruri cu bătaie lungă. Nu aș dori să vorbesc prea mult, însă există o legătură cu ECCTB-ul. Deci, fie trecem la un sistem opțional, și asta înseamnă că acordurile bilaterale vor rămâne necesare și vom avea nevoie de norme care să ne asigure că lucrurile merg în direcția bună, e bine, aceste chestiuni sunt uh, legate unele de celelalte și știu că raportorul probabil s-a referit la CCTB, însă, după cum spuneam, lupta împotriva evaziunii fiscale trebuie să fie o prioritate, impozitarea trebuie să fie transparentă, simplă și echitabilă trebuie să existe și un anumit cadru concurențial atâta timp cât cinste este la ordinea zilei. Vă mulțumesc. Cred că uh, cei de la comisie își uh, păstrează dreptul de a interveni, dar nu vor lua cuvântul acum. Sven, dacă ai ceva mesaje suplimentare pentru cei de la comisie, dorești să intervii? Da. Uh, am luat uh, notă de uh, lipsa de intervenție a Comisiei și o iau ca pe un semn bun și a Consiliului de asemenea. vacanța de vară este întotdeauna o oportunitate de a revizui aspecte esențiale. Amendamentele noastre Uh, în mod conștient și intenționat nu conțin niciun fel de uh, declarații filozofice cu privire la taxare. Cred că există state care uh, oferă servicii sociale pub și publice mai puține, drept urmare au și taxe mai mici și țări care din potrivă uh, Uh, au o poziție diferită, dar cred că nu putem să abuzăm de aceste poziții pentru a uh, submina regimurile de taxare din statele membre. Există uh, țări în care întreprinderile se pot um, mișca cum vor ele. Și cred că, totuși, la nivelul tuturor grupurilor, suntem de acord că acest lucru uh, Uh, nu corespunde principiilor uh, chiar și acelora care sunt pentru concurența fiscală, pentru că este vorba de un abuz aici. Aici uh, semnalul Parlamentului, dincolo de, în, în toat, din partea tuturor grupurilor, este același. Ne bucură așadar atunci când Comisia și Consiliul uh, regândesc această propunere. Cu siguranță în uh, reuniunea raportorilor din umbră vom discuta aceste amendamente și cred că vom găsi o majoritate pentru o nouă linie. Mulțumesc și doamnei președinte și uh, colegilor raportori din umbră și a tuturor celor care au intervenit. Vă mulțumesc și eu. Calendarul este următorul, vot pe 19 septembrie. Mulțumesc, deci, colegilor care au participat la discuție și putem trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, impozitarea produselor energetice și a electricității, cadrul comunitar. Raportor este Astrid Luling. Mulțumesc, doamnă președintă. Este vorba de o revizuire a directivei privind impozitarea produselor energetice. În aprilie anul trecut, Comisia Europeană a propus uh, altceva decât uh, rearanjarea unui text deja existent propunerea era un fel de revoluție coperniciană, aș îndrăzni să spun, cu efect imediat și cu efecte pe termen lung. Este aici deci, o discuție fundamentală, această discuție pe care trebuie să o avem din acest punct de vedere. N-am să vă ascund că, în calitate de raportoare, mă găsesc într-o situație deosebit de complicată deoarece propunerea a stârnit comentarii contradictorii. Am avut ocazia ca rapid să mă întâlnesc cu o serie de reprezentanți ai cercurilor profesionale, ai societății civile și fiecare dintre ei este convins de importanța acestui text, însă cu toții au citit și au interpretat textul în maniere opusă sau divergentă. Sunt recunoscătoare pentru opinia colegilor mei asupra acestui subiect care afectează viața de zi cu zi a nouă tuturora. Este o chestiune care ține de atribuțiile Parlamentului European, din păcate doar în cadrul unei propuneri de cons- proceduri de consultare, dar trebuie să producem un text echilibrat și coerent care să poată servi ca bază de compromis în Consiliu. Pe plan personal, aș mărturisi că uh, Uh, părerea mea încă nu este definitivată și am să țin cont, evident, de opinia majoritară care va fi definită în sânul acestei comisii înainte de redactarea raportului. De aceea vreau să apăr prerogativa exclusivă a comisiei noastre în materie de fiscalitate mulți dintre dumneavoastră, după cum știți și dumneavoastră, doamna președintă, știu că cei de la ITRE au cerut o colaborare întărită în ceea ce privește această propunere de directivă. Textele și practica totuși sunt clare. Fiscalitatea ține de competența exclusivă a comisiei noastre parlamentare. Nu putem să împărțim competențe între comisia noastră și chestiunile de impozitare care sunt de resortul altei comisii. Este un lucru ingerabil și care aduce prejudicii activității noastre. Evident, voi fi deschisă argumentelor ridicate de cei de la ITRE, însă contest pe sprijinul colegilor mei astfel încât lucrurile care au ținut întotdeauna de competențele cheie ale comisiei noastre să rămână așa, intacte. E important să facem acest lucru nu doar în cadrul acestui dosar, ci de asemenea, de, de asta îmi și permit să insist mult asupra acestui aspect sunt lucruri pe care le-am comunicat și președintelui și le voi comunica președintelui Comisiei ITRE și sper că mă va înțelege. Revin acum în manieră generală la conținutul și la ge- filozofia generală a textului. Este esențial să avem o discuție pe această temă înainte de a intra în detalii, că de detalii o să ne ocupăm în lunile care urmează. Și de asemenea este important să utilizăm impozitarea în manieră optimă pentru a sprijini o dezvoltare durabilă. Comisia propune un nivel minimal de taxe structurat în două părți. O parte fondată pe emisiile de dioxid de carbon asociate cu produsele energetice, care va fi stabilit la 20 de tone pe tonă de dioxid de carbon și un alta fondată pe conținutul energetic și anume energia reală care se poate obține dintr-un produs măsurată în gigajuli. Această rată s-ar aplica la toți combustibilii și carburanții. Pentru a examina efectele acestei propuneri care ar duce la o sporire considerabilă a impozitelor pe anumite forme de energie, se prevăd o serie de derogări și perioade de tranziție. Prin aceste perioade lungi de tranziție pentru armonizarea impozitării, Comisia propune niște termene care vor dura până în 2023. Sectorul economic va avea, prin urmare, timp să se adapteze la nou regim fiscal. Pentru mine, elementul fundamental se referă la conceptul de proporționalitate și am să explic. În sistemul actual, pragurile minime sunt definite astfel încât toate statele membre sunt sub aceste praguri. Deci chestiunea ridicării pragului este prin urmare secundară, dar dacă modificăm metoda de definire și dacă decretăm că statele membre trebuie să respecte proporția între nivelul de impozitare a diferitelor forme de energie stabilit la nivel european, atunci norma europeană dobândește o dimensiune cu totul nouă, pentru că nu mai e vorba de a aplica praguri minime care ar fi depășite, după cum spuneam, în statele membre, ci ar fi vorba de a influența într-o manieră directă nivelul de impunere efectiv din statele membre. Și acest aspect este absolut esențial. Prin urmare, aș dori să știu dacă toți colegii mei sprijină această abordare care este mult mai ambițioasă și care reprezintă un pas spre o armonizare fiscală reală. Această abordare ar presupune că statele membre și-ar păstra dreptul de acțiune. Această chestiune uh, trebuie să primească un răspuns clar pe care sper că îl vei primi din partea colegilor. Comisia avansează două argumente pe care nu am timp să le explic în detaliu, însă sunt, uh, presupun o încurajare substanțială a surselor de energie regenerabilă și a surselor de energie mai puțin poluante și o abordare mai coerentă a impozitării formelor de energie la nivelul întregii Uniuni Europene, precum și crearea unor condiții de concurență egală în toată Uniunea Europeană. În final, în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, directiva, în forma revizuită, va trebui să completeze sistemul de schimburi de cote de emisie supunând la impozitarea pentru dioxid de carbon sectoarele care nu intră în acest sistem, cum ar fi transporturile, menaj, sectorul menajer, agricultură, mici instalații industriale. Deci, dacă pe ansamblu Comisia Europeană a creat un sistem mai logic și mai coerent, dacă argumentele în favoarea unei utilizări mai bune a surselor de energie sunt de asemenea acceptabile, totuși trebuie să fim perfect conștienți de efectele pe care această revoluție le-ar putea avea asupra prețului energiei. Chiar înainte de prezentarea textului, de altfel, reacțiile au fost deosebit de energice introducerea unei taxe pe dioxid de carbon de 20 de euro pe tonă se presupune că va garanta rețele, venituri de 20 de miliarde de euro la nivelul întregii Uniuni Europene până în 2020, aplicând o impozitare neutră a benzinei și motorinei, precum și a altor carburanți, după o perioadă de tranziție de 10 ani, care ar permite jucătorilor de pe piață să-și adapteze procesele industriale, acestea ar fi supuse treptat la praguri minime de impozitare pe litru mai ridicate decât cele pe benzină, deci la motorină mai mult decât pe benzină, asta în funcție deoarece conținutul energetic este mai ridicat și deoarece presupun și emisii de carbon mai reduse, mai, mai, mai ridicate. Efectul asupra prețului motorine va fi considerabil. În Germania, în prezent, un litru de motorină costă cu 18 centime mai puțin decât un litru de benzină. Mâine, dacă s-ar aplica această directivă, motorina ar fi cu 13 eurocenți mai scumpă decât benzina. Deci ar fi o cerere de 31 de cenți pe litru, ceea ce este considerabil. Uniunea Europeană este liderul modern în materie de motorină, atunci nu este ilogic ca sectorul auto să fie categoric împotriva acestei perspective care ne liniștește profund creșterea masivă a prețului la motorină este sustenabilă atât pentru industria europeană cât și pentru posesorii de autoturisme care folosesc acestea pentru naveta zilnică. Într-adevăr, mă întreb dacă așa stau lucrurile și aș vrea să aflu care este opinia colegilor mei din acest punct de vedere. Chiar dacă anumite reacții au fost prea alarmiste, am fost uh, șocată de argumentele ridicate de sectorul producătorilor de automobile și cheia este că proporția de autoturisme pe motorină va scădea. Dacă se scumpește motorina, vom ajunge la o situație similară cu cea din Regatul Unit. În prezent, acolo, motorina este mai scumpă decât benzina. Ne știm foarte bine cât de mult influențează prețul carburanților sectorul producției de automobile. În același timp, și sectorul petrolier a ridicat o serie de argumente. E vorba de un dezechilibru comercial important la nivelul Uniunii Europene, că benzina ar deveni practic un subprodus în cadrul rafinării țițeiului pentru obținerea motorinei și consecința ar afecta exporturile de benzină ieftină către Statele Unite și ar duce la importuri masive de motorină în Uniunea Europeană, mai ales provenind din Rusia. O altă chestiune la care trebuie să răspundem se referă la politica energetică poziția neutră adoptată de comisie n-ar duce oare la păstrarea dependenței noastre energetice față de petrol în detrimentul gazului natural care constituie o sursă de energie mai perenă. Adoptarea directivei aduce la o creștere a impozitelor de aproape 400% pentru gazul natural folosit pe post de carburant. Se poate face acest lucru într-un sector care ocupă o parte infimă a pieței, 0,4% în materie de vehicule, dar care s-ar putea dezvolta ulterior. Logica comisiei are și părți atrăgătoare, însă trebuie să fim conștienți de efectele posibile. De asemenea, mă tem că ar putea exista și o serie de efecte inflaționiste. Această temere îmi pare perfect justificată, cu atât mai mult cu cât noua versiune a propunerii de directive prevede o indexare automată a pragului minim de taxare. Această indexare automată ar putea fi deosebit de periculoasă. Va trebui să explicăm și ar trebui să, să mi se aducă explicații clare din acest punct de vedere. Știu, evident, că cei de la comisie se opun indexării automate a salariilor, de exemplu. nu-mi place să văd că termenul de politică industrială lipsește cu desăvârșire din textul propus de comisie. În concluzie, doamnă președintă, lectura asiduă a documentelor a care mi-a luat o mare parte a vacanțelor n-a făcut decât să crească în volum și a, nu a făcut decât să-mi crească numărul semnelor de întrebare prin urmare, mă bazez pe înțelepciunea colegilor mei și sper că ei mă vor um, edifica într-o serie de puncte de vedere. Nu am timp să intru în detalii suplimentare, o să facem acest lucru mai târziu, însă am dorit să vă împărtășesc o serie de preocupări pe care le am cu privire la efectele potențiale acestui text. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. Raportorul din umbră, din partea ALDE, m-a rugat să poată interveni înaintea uh, celui din partea socialiștilor. Uh, Dirk, uh, mulțumesc, domnule președ... doamnă președinte, mulțumesc, trebuie să merg în Comisia pentru Transport. Ei bine, doamna raportor, în mod evident, a intrat în uh, detaliile propunerii comisiei și a discutat toate dificultățile ce țin de aceasta. Este o inițiativă binevenită la nivel european, astfel încât să încercăm să găsim un sistem aici prin care să ne asigurăm că statele membre au o bază comparabilă pentru modul în care taxează produsele energetice. Cred că este un lucru bun. Propunerea Comisiei este o propunere curajoasă, pentru că, așa cum spunea și doamna raportor, cât se poate declar, implicațiile politice sunt foarte mari. Există ramificații politice semnificative, așadar ale acestei propuneri. Este vorba de creșterea generală a prețurilor la produse energetice. Este ceva ce va fi inevitabil în anii viitor. Statul meu, membru, când cade de acord asupra uh, tarifelor și asupra taxelor care influențează uh, prețurile, E bine, iată, aici este vorba de, uh, motorină. Am auzit uh, reprezentanții industriei auto care spuneau că reducerea emisiilor de CO2 este în strânsă legătură cu tehnologia uh, privind motorina. Deci trebuie să analizăm cu foarte mare atenție acest subiect. Dacă spunem, dacă introducem o fază tranzitorie în următorii ani, dacă dorim să obținem beneficii în ceea ce privește reducerile de CO2, vom putea, s-ar putea să putem obține asta prin tehnologie pe bază de motorină. În țara mea sunt foarte mulți oameni care și-au cumpărat o mașină pe motorină pentru că motorina este mult mai ieftină decât benzina. trei sferturi din mașinile pe motorină uh, puse pe piață sunt puse pe piață în Uniunea Europeană. Sunt așadar aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare, trebuie să reținem aspectul social când acționăm. când vorbim despre utilizarea motorinei uh, pentru motive profesionale, e bine, există o diferență între motorină și benzină, benzină pentru multe companii de transport. O diferență importantă. Așadar, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce este posibil și ce nu. În plus, este vorba de taxarea unui combustibil utilizat pe șosele. Dar nu există egalitate pentru modul de taxare pentru diferite ă, tipuri de transport. Dacă ne uităm la TVA, de exemplu, când vorbim despre tratamentul legal al ă, diferitelor moduri de transport, trebuie să ne asigurăm și aici că nu există un impact negativ exagerat asupra unor ă, domenii de care avem nevoie în Uniunea Europeană pentru a ne Uh, menține uh, economia la nivelul pe care îl dorim. În Parlament putem să ne exprimăm opinia. Cred că comisia noastră trebuie să facă asta. Noi trebuie să fim cei care uh, continuă să lucreze la acest raport. Nu cred că trebuie să facem niciun fel de concesie. Dacă dorim însă să obținem ceva, Trebuie să găsim o majoritate care să susțină avizul pe care îl vom uh, prezenta în calitate de Parlament. Va fi una dintre uh, cele mai fascinante discuții pe care urmează să le avem cu Consiliul în uh, lunile viitoare. Principiul mi se pare că este important. Nu vorbim despre consum când este vorba de taxarea minimă. Vorbim despre uh, dioxid de carbon și uh, conținut energetic. Nu. Well. Nu cred că trebuie să ne îndepărtăm de acest principiu. Acestea fiind spuse, cred că trebuie să examinăm perioadele de tranziție, să vedem de ce perioade de tranziție este nevoie în diverse ramuri ale industriei care ar putea fi afectate? De asemenea, trebuie să căutăm rolul pe care îl joacă subsidiaritatea și ce rol va avea pentru sistemele de impozitare. În ce sens impunem restricții asupra statelor membre? Trebuie să vorbim despre Uh, activități viitoare în mod foarte prudent. Așadar, doamne președinte, sunt de părere că uh, acestea sunt momente foarte interesante din punct de vedere al consecințelor politice. Am spus deja că uh, mi se pare că propunerile comisiei sunt logice și am primit o groază de e mail prin care uh, uh, am primit foarte multe e mail prin care cetățenii mi-arătau că sunt foarte uh, îngrijorați pentru că uh, prima dată li s-a spus că ar trebui să-și cumpere vehicule pe bază de motorină și acum există o, apare o propunere ca motorina să se scumpească. Uh, Uh, vă mulțumesc, doamne președinte. Uh, mai vreau să vă spun că uh, este ultima dată când sunt prezent în această comisie. Săptămâna viitoare mă voi pensiona și domnul din spate îmi va lua, îmi va lua locul. Mă întorc în această după masă. Nu voi suferi uh, Uh, de pe urma creșterii prețurilor la motorină, însă aș dori să vă mulțumesc pentru colaborare. Mulțumim foarte mult, îți urăm o pensionare fericită și acum dăm cuvântul domnului Ludvingson de la Socialiștii și, Socialiștii Democrații. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați-mi voie să încep prin a spune că Comisia și-a îndeplinit atribuțiile. Trebuie să examinăm aceste propuneri și să examinăm uh, impactul. Au apărut o serie de slăbiciuni care trebuie să fie avute în vedere. Atunci când Comisia a făcut propunerea, aceasta a fost bine adaptată schimbărilor care au avut loc după 2003. Se vorbește aici despre reducerea emisiilor, despre uh, surse regener- resurse regenerabile, uh, sistemul de comercializare a emisiilor deja funcționează, trebuie modernizat, bineînțeles, însă Comisia a găsit câteva soluții bune. Dacă ne uităm în general la directiva de impozitare a energiei este o inițiativă extrem de bună pentru a ajunge la producerea energiei. Vom putea să apărăm mediul fără să subminăm competitivitatea. Avem nevoie de mai multe locuri de muncă ecologice Comisia propunerii, propunerea Comisiei ar trebui să fie modificată într-un sens pentru a ține cont de competitivitatea companiilor, însă uh, intenția Comisiei în mare este bună. Concurența devine din ce în ce mai complexă în context global, însă dacă privim taxele de introducere, unii se vor opune revizuirii. Dar trebuie să avem în vedere și un alt domeniu. În Parlament trebuie să susținem inițiative europene ambițioase în domeniul mediului și în domeniul pieței interne. Trebuie să vedem Europa ca un tot unitar. Bineînțeles că Consiliul nu va fi foarte mulțumit. Trebuie să analizăm propunerile Comisiei în detaliu. Propunerea Comisiei se leagă de publicarea acesteia în 2015 va fi dificil să găsim o soluție globală. Chiar dacă acum vorbim despre detalii, Comisia va avea responsabilitatea de a implementa aceste propuneri în detaliu. Poate ar trebui să se elimine impozitarea sectorului maritim și aviatic este vorba aici de directive și nu cred că vor, vom vedea foarte multe îmbunătățiri pe termen scurt. Însă, în principiu, cred că mergem în direcția cea bună în ceea ce privește autovehiculele. Încercăm să găsim o soluție la, pentru relația între benzină și motorină vrem să creăm claritate în domeniul impozitării electricității, însă aici vorbim și de mașini electrice. Trebuie să ținem cont de problemele existente și trebuie să ne asigurăm că eficiența energetică va deveni profitabilă. Dacă ne uităm la mecanismele de preț la care ne gândim, mm, nu mm, sunt uh, pentru excepții permanente pentru gospodării. Acestea ar trebui să fie automate sau semi-automate. Adaptarea la prețurile dioxidului de carbon ar trebui să aibă și loc și poate ar trebui să ne gândim la o uh, indexare. Acestea sunt opiniile mele preliminare, însă bineînțeles că aștept o dezbatere în această toamnă. Îi mulțumesc doamnei Luling pentru munca sa și pentru prezentarea sa. Îmi pare rău că a trebuit să uh, se ocupe de acest raport uh, în timpul vacanței sale de vară. Vă mulțumesc din partea conservatorilor și reformiștilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe lângă faptul că uh, voi coopera cu doamna Luling. Aș dori să ridic câteva probleme care au fost menționate în timpul dezbaterii. În primul rând, uh, mulțumesc doamnei Luning pentru prezentarea excelentă de la începutul discuției. Însă am cel puțin patru îngrijorări Primul punct, din păcate sau din fericire pentru unii dintre dumneavoastră, care mi se pare extrem de important, prețul energiei. Fiecare preț este un semnal de lipsă pe piață. Și fiecare și orice încercare de a influența prețurile în mod artificial poate să afecteze negativ întreaga piață. În al doilea rând, din punct de vedere al consumatorului, consumatorul este agentul principal de pe piață și nu legiuitorul. Consumatorul și comportamentul său sunt importante. Bineînțeles că cetățenii preferă ca mașinile lor și consumul lor de energie să fie într-un să fie de o anumită natură, chiar dacă acest lucru prezintă un dezavantaj pentru Europa. De asemenea, consecințe sociale ale creșterii impozitării directe. Pot să dau și exemplul Cehiei în domeniul energiei solare, care a dus la creșterea prețurile, prețurilor energiei pentru consumatori pentru, cu 10% lucru care, sumă care este imensă. În al patrulea rând, competitivitatea Uniunii în context global. Putem să facem tot ce putem, dar nu putem uita că economia europeană există în interiorul economiei globale Aștept cooperarea cu doamna Luling, pe care o cunosc uh, să fie de o persoană foarte de bun simț și rezonabil. Din... Filip trebuie să voteze la Comisia ITRE și încă nu și-a revenit. Deci, uh, eram am pregătit această intervenție. Suntem de acord cu linia de gândire generală a Comisiei. Noi suntem comisie, o comisie pentru afaceri economice și ar trebui să ne gândim la uh, aspectul economic al prețurilor. Colegul meu din Cehia a menționat eficiența piețelor și că statele ar trebui să fie, să aibă grijă să nu intervină în stabilirea prețurilor. Însă, după cum știți din cursurile de bază de economie, există o serie de efecte extrem de puternice care încep în momentul producției de petrol și după aceea există și efecte de schimbare a climatului pentru care, din urma cărora vor suferi generațiile viitoare și uh, populații care au o situație mult mai precară decât a noastră. Externalitățile negative nu sunt incluse în prețul actual al energiei Așadar, după intervenția propusă de către comisie, piețele vor da semnale de preț mai corecte decât înainte. Acest lucru apare și în um, raport, rapoartele lui Lincoln Nicholas Stern, care au fost susținute de forurile economice internaționale. În acest sens, Comisia propune să se revizuiască sistemul spre bine. Diferențele de impozitare duc la comportamentul absurd al unor actori. Pentru că din cauza diferențelor naționale de impozitare în domeniul energiei, actorii de pe piață pot să aleagă forme de transpo- forme mai poluatoare de exemplu, în domeniul transportului. Așadar, într-o piață comună, aceste măsuri sunt, ex, sunt logice. De asemenea, experții în mediu ai comisiei și alți observatori științifici sugerează că pentru a realiza o schimbare, această taxa ar trebui să fie de 30 de euro pe tonă de dioxid de carbon și nu 20. Însă, bineînțeles că taxa actuală este un pas înainte. Dacă eliminăm câteva din stimulentele proaste, vor există posibilitatea de creștere de prețuri în anumite domenii. Și a, creșterile de prețuri sunt, este posibil să aibă consecințe. Ați menționat consecințele sociale. Sunt de acord că trebuie să ținem cont de consecințele sociale și să le corectăm prin felul în care se cheltuiesc fondurile obținute. Acești bani trebuie să fie folosiți pentru a scădea nivelul de impozitare al celor, al celor vulnerabili. am putea să uh, scădem impozitele pe uh, scădem impozitele celor cu un venit redus. În ultimul rând, nu mi se pare legitim în propunerea Comisiei ca carburanții aviatici să fie excluși. Aceștia, uh, acești carburanți uh, fac parte din, fac parte din problemă, sunt cei mai mari emitenți de dioxid, gaze cu efect de seră. Trebuie să discutăm acest aspect pentru că, după cum a spus și doamna raportor, apare o altă formă de stimulente proaste de, care se determine alegerea între diverse moduri de transport. Putem purta discuții interesante pe această temă. Există o urgență economică, o urgență de mediu. Dacă uh, stimulentele de impozitare dau semnalul bun pentru a mm, merge spre un transport mai ecologic, acest lucru va fi un avantaj competitiv pentru productorii auto din Europa. De aceea, rezist, nu are rost să ne împotrivim pe termen lung pentru că uh, de fapt se uh, creează locuri de muncă și inovații. Uh, Comisia trebuie să acționeze rapid înainte să apară mașini chinezești eficiente energetic și nu trebuie să ne cramponăm de privilegii, cum ar fi uh, impozitare preferențială. Ar fi mai inteligent să ne deplasăm mai rapid decât să așteptăm ca piața să fie cotropită de alții. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Portaș. Mulțumesc, domnul președinte. S-au spus foarte multe lucruri de bun simț. Sunt de acord cu obiectivul general al Comisiei în această comunicare. Însă, am câteva comentarii privitoare la problema impozitării ca instrument de politici energetice. Și încep cu o observație extrem de uh, bună a domnului Sturks, care a fost raportor pe această temă până acum. Propunerile actuale ar putea să ducă la o revoluție a schimb prețurilor energiei. Și când spun revoluție, mă refer la o creștere fulminantă a preț- prețurilor. Este posibil să găsim o politică de impozitare, însă nu este foarte realist să ne așteptăm că acest rezultat va fi atins dacă ne uităm la abordarea Comisiei de până acum. Așadar, aș spune trei lucruri importante din punct de vedere social. Atunci când vorbim despre consumul de energie și impactul pe care îl are acesta asupra vieții cetățenilor. Susțin toate referirile care se fac în comunicare la ideea că statele membre trebuie să continue să poată aplica flexibilitatea în domeniul excepțiilor acordate gospodăriilor, de exemplu, și cetățenilor cu dificultăți economice. Acest lucru este vital. După aceea trebuie să ne gândim la felul în care folosim energia și la faptul că energia trebuie să guverneze politica fiscală. Există anumite tipuri de energie, de cons- există tipuri de consum esențial și consum opțional. Și mai există și consum total superflu. Acest consum superflu ar trebui să fie impozitat pentru a plăti pentru consumul esențial al cetățenilor în situație precară. Eh, avem o propunere din partea lui Filip Lamper care vorbește despre o, un TVA ecologic din punct de vedere energetic. O asemenea idee poate să fie extrem de utilă în politicile industriale și conturarea acestora. În al treilea rând, Mă îngrijorează ideea că nu mai facem distincția între motorină comercială și non-comercială. Este o idee cu care sunt de acord teoretic, dar mi se pare extrem de dificil să promovăm transportul public dacă nu facem distinția între utiliz- diversele utilizări ale motorinei. Așadar, trebuie să ne gândim foarte bine la perioada de tranziție, pentru că s-ar putea ca ideile noastre bune să ducă la rezultate proaste. Și un comentariu final. Bineînțeles că sunt în favoarea ideii de excepții pentru biocarburanți prezentate de către comisie, însă mă preocupă și un, încă un lucru. Trebuie să promovăm energiile regenerabile, însă ar trebui să promovăm și energia nu, nu, însă se vorbește despre, și despre energia nucleară și mie nu mi se pare că vorbim despre același lucru. Bine, aceștia au fost raportorii din umbră, nu mai dorește nimeni să intervină, așadar, Astrid, uh, am rămas în urmă, dacă dorești să faci câteva comentarii scurte. Știu, doamnă președinte, doresc doar să mulțumesc tuturor. Stați doar puțin. Cred că comisia, vreți să auziți opinia comisiei? atunci vom da cuvântul comisiei foarte pe scurt, pentru că am rămas în urmă. Și are cuvântul acum reprezentantul comisia, comisiei. Yeah, okay. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamne Luling, pentru prezentarea foarte constructivă și deschisă am luat notă cu satisfacție de faptul că recunoaște, recunoașteți faptul că propunerea noastră este mai logică și mai coerentă și prezintă o serie de mm, puncte pozitive. Lucru notat și de domnul Șterx. Vorbim aici despre o schimbare a paradigmei, pentru că în momentul actual impozitarea energetică nu este sustenabilă în momentul actual, produsele energetice sunt uh, uh, impozitate ca și cum ar fi nerelaționate cu alte produse. Și este normal ca uh, cărbunele care poluează cel mai mult să fie impozitat cel mai puțin. Este uh, normal ca prețul înainte de uh, impozitare al motorinei să fie mult mai mic decât prețul după impozitare al motorinei. De fapt, este vorba de o subvenție prin impozitare, de facto. Șefii de state și guvernele statelor membre deja au răspuns la aceste întrebări în strategia UE 2020 și în obiectivul formulat 20% energii regenerabile, regenerabile 20% reducere energetică până în 2020. Politica industrială nu este menționată în propunerea noastră, însă asta nu înseamnă că trecem cu vederea preocupările legitime ale industriei. Acest lucru va fi asigurat prin perioade generoase de tranziție. Pentru prima dată avem o definiție și o distinție clară între uh, impozitarea energiei și sistemul de comercializare a, a emisiilor. În ceea ce privește energia, mo- tehnologia motorinei și industria automobilistică, este important să subliniem că ceea ce propunem noi este o impozitare coerentă. În niciun fel nu ne exprimăm legătură cu avantajele fizice sau nu se afectează în niciun fel avantajele fizice ale motoarelor bazate pe motorină. Așadar, nu există niciun motiv să credem că cererea de uh, automobile pe motorină va scădea dramatic. Pentru că aceste automobile sunt mai eficiente din punct de vedere energetic, consumă mai puțin. Și acest lucru este un dat. Bineînțeles, va exist, nu credem că va exista un efect asupra inflației, pentru că statele membre vor putea să stabilească nivelul de impozite și să structureze aceste impozite în ceea ce privește diversele produse energetice conform principiilor de bază. Și fără indexare, uh, valoarea minimă, minimă își pierde sensul uh, în timp, lucru care este logic și s-a văzut în trecut. Aspectele sociale sunt luate în considerare prin faptul că statele membre vor avea posibilitatea să uh, introducă excepții pentru carburanții folosiți la încălzirea gospodăriilor. Excepții permanente, lucru care ni se pare crucial. De asemenea, dacă vorbim despre motorina comercială, uh, m-aș exprima și în legătură cu acest lucru, însă țin cont de uh, timpul limitat de care dispun și mulțumesc raportorilor. Mulțumesc. Astrid? Foarte pe scurt, doamnă președinte, nu pot să intru nici eu în detalii. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Mi se pare foarte interesant să ascult poziția lor și le mulțumesc pentru propuneri și pentru poziția lor foarte clară în ceea ce privește mizele principale. Eu vă propun să nu organizăm o audiere, ci un atelier împreună cu experți din domeniu. Am vorbit despre acest lucru cu secretariatul. Poate data de 5-6 octombrie este una bună pentru că Aș dori ca experții să ne poată explica îngrijorările lor. Și mi se pare important acest lucru pentru toți membrii. De asemenea, îmi propun să iau legătura cu raportorii din umbră Voi încerca să am întrevederi cu fiecare dintre ei, pentru că, după cum vedeți, problema este foarte complexă. În ceea ce privește calendarul, mi s-a spus că Consiliul nu a făcut nimic și președinția poloniz, poloneză nu are intenția să acorde prioritate acestei probleme. Deci, din punct de vedere al Consiliului, știm că diferențele de opinii sunt enorme, însă în plus știm că președin... am aflat și că președinția poloneză nu are intenția de a accelera lucrurile și nici măcar nu are uh, intenția să abordeze problema în timpul actualului mandat. Iată de ce uh, înregistrăm întârzieri. Mulțumesc și colegilor pentru că au susținut poziția noastră în fața Comisiei ITRE. Sper că Comisia ITRE va înțelege că uh, noi suntem competenți pe textul pe care l-am redactat. Sper că vom putea organiza acest atelier de lucru cât mai curând, pentru că este crucial să uh, ascultăm părțile interesate. Unii dintre noi deja am, cunoaștem situația, însă este important să intrăm mai în detalii. De asemenea, și ținând cont de atitudinea Consiliului. Mulțumesc, Astrid. Cu siguranță suntem cea mai populară comisie în Parlament pentru că se pare că toate celelalte comisii vor să împartă lucruri cu noi. Mergând pe aceeași logică în ceea ce privește energia, chiar dacă este vorba de taxare, este uh, când, când este vorba de energie, este vorba de Comisia ITRE, dar dacă ar fi uh, vorba numai așa, atunci nimic nu ar mai cădea sub uh, competența noastră. Sunt uh, convinsă că Astrid mă va sprijini în promovarea acestui uh, dosar. Cred că este un, foarte important, mai ales având în vedere faptul că procedura este numai una de consultare, de, de aceea mesajul nu are voie să fie diluat în ceea ce privește uh, programul Bineînțeles, ultima directivă cu privire la taxare a durat 8 ani. Să sperăm că aceasta nu va dura tot atât de mult timp. 7 uh, noiembrie este termenul pentru proiectul de raport. Acest uh, lucru ne dă un termen pentru amendamente de 15 noiembrie, pentru vot în comisie pe 24 ianuarie și uh, plen, primul plen din martie ar fi pentru vot. E posibil să revizuim aceste date, dar este uh, calendarul provizoriu. Trecem acum la punctul 7, raportul David Casa cu privire la viitorul taxei pe valoare adăugată. Mulțumesc, doamnă președinte. Majoritatea amendamentelor au fost în general foarte constructive, m-am bucurat să știu, să aflu că există un consens cu privire la elementele de bază uh, privind viitorul uh, TVA-ului. Există unele diferențe însă care se referă, referă chiar la rolul fundamental al TVA-ului. Unii ar vedea TVA-ul ca un instrument de ghidare a politicilor, care ar putea utili fi utilizat de către guverne pentru a obține chiar obiective sociale. Alții sunt de părere că TVA-ul ar trebui să fie utilizat cât se poate de uniform în întreaga Uniune Europeană pentru a asigura eficiența cât se poate de ridicată a pieței interne. În ciuda acestor diferențe, negocierile cu privire la compromisuri uh, evoluează bine și sunt convins că vom putea să ne întâlnim undeva la mijloc. În funcție mă voi referi uh, la amendamente în funcție de secțiunea din partea din raport. Când este vorba de considerente, uh, partea introductivă arată o schimbare de la taxarea directă către cea indirectă. Nu a fost uh, intenția noastră să arătăm o preferință pentru, un form, pentru o formă de taxare sau nu, ci mai degrabă să subliniem rolul foarte important uh, în viitor al mm, TVA-ului. Sper că amendamentele au fost, uh, clarifică această situație, sprijin amendamentele 1 până la 8, 11 până la 13 și 15. În ceea ce privește amendamentul 9, Um, taxa energetică și taxa pe ta tranzacții financiare le-aș considera mai degrabă taxe indirecte, însă uh, sunt dispus să preiau uh, pozițiile exprimate aici într-un text de compromis. Nu aș dori să uh, menționăm taxa pe uh, tranzacții financiare în acest raport. Este un subiect controversat ce nu are de a face cu TVA-ul și care riscă să pună să umbrească aspectele mai importante. N-aș vrea să purtăm aici dezbaterea cu privire la taxa pe, taxa, uh, pe tranzacțiile financiare. De aceea mă opun și uh, amendamentelor 14, 17 și 27. În ceea ce privește proiectarea, sunt pentru amendamentele 16, 17 și 19, în care se referă la derogări. Mm, se listează o serie de uh, incoerențe. Sunt pentru amendamentul 21, 24, 26 și 28. Aș, uh, am cir a circulat deja un, uh, amenda, un uh, text de compromis în acest sens. Accept amendamentele 22 și 23, însă cu unele modificări de asemenea, amendamentul 25 solicită eliminarea tuturor uh, derogărilor și excepțiilor. Înțeleg spiritul amendamentului, însă aș spune că eliminarea tuturor excepțiilor este un pas care merge prea departe, de aceea nu voi sprijini acest amendament. Majoritatea amendamentelor uh, arată cons uh, consensul cu privire la uh, trecerea câte un principiu uh, clar. Există un consens și cu privire la tendința către convergența ratelor de TVA în statele membre. Se negociază aceste amendamente la ora actuală. Există o serie întreagă de amendamente care doresc să se elimine menționarea unor procentaje fixe, sunt uh, dispus să accept uh, aceste amendamente. Când este vorba de reducerea birocrației, sunt de acord că acest lucru trebuie să fie făcut, dar într-un mod care să nu facă sistemul vulnerabil uh, către fraudă. Există compromisuri de asemenea care circulă. Salut amendamentele care aduc valoare adăugată sugestiilor noastre cu privire la reducerea birocrației. Salut în mod special amendamentele 49 și amendamentul 54. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Aș dori să vă rog să fim succinți pentru a putea recupera timpul pierdut. Raport, raportorii din umbră, Said Al-Kadravi. Um, uh, uh, mulțumesc, doamnă președintă, și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca depusă și pentru eforturile pe care le-a depus. Propunerile de compromis iau în considerație o serie de lucruri pe care le-am ridicat și noi, ca de exemplu modul în care lupta împotriva fraudei fiscale este abordată în text. Lucrurile stau foarte bine acolo, de asemenea fragmentele care se referă la simplificarea administrativă. Aici uh, vorbim despre eficiență și proporționalitate și avem o formă standard. Toate aceste elemente sunt absolut remarcabile. Pe aici, pe acolo, în propunerea făcută de noastră, există o serie de elemente care, în opinia noastră, ar trebui ajustate puțin, mai ales dacă vorbim despre această tendință tendință spre impozite pe forme de energie sau pe tranzacțiile financiare. Credem că n-ar fi rău să menționăm acest lucru în mod explicit, pentru că se pare că la nivel european avem un relativ consens în acest punct de vedere. Deci de ce să nu menționăm acest lucru? în ceea ce privește impozitarea surselor de energie, să vedem dacă nu s-ar putea lega acest lucru cu aspectul anterior, raportul doamnei Luling. Deci probabil am putea include o serie de aspecte de acolo pentru a putea adopta o poziție coerentă pe această temă. De asemenea, aș dori să spun că mă bucură foarte mult uh, faptul că raportorul a pus la oaltă mai multe moduri de transport, sectoarele aviației și cel maritim sunt, erau inițial deosebit de diferite, dar trebuie să ne concentrăm pe similarități. Știm că TVA-ul rămâne un instrument important și dorim ca acesta să joace un rol important și în viitor. Vrem să existe o serie de excepții cu motivație socioeconomică ce se spune în text este oarecum restrictiv în prezent. Se spune că acestea n-ar trebui să prezinte un obstacol pentru piața internă. Însă o majoritate politică solicită o ecologizare a economiei, de exemplu. Și, sigur, vrem să oferim un tratament preferențial proiectelor ecologice. Deci asta ar putea fi văzut ca un obstacol în calea pieței interne, dar pe de altă parte se poate accepta și o abordare inversă. La fel, când se vorbește de deductibilitate limitată la considerente de mediu și sociale și doar în cazuri excepționale, Bine, în acest caz, dacă vorbim de cazuri excepționale, terminologia este probabil prea restrictivă. Prin urmare, ar exista o serie de aspecte unde avem opinii diferite, vom prezenta contrapropune și sperăm că putem, vom putea continua discuția cu dumneavoastră și să vedem cum mergem mai departe. Cred că, din foarte multe puncte de vedere, suntem însă de acord și am spus deja acest lucru. Vă mulțumesc pentru ALDE, Ole. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului. Cred că s-a făcut o treabă excelentă și sper că în final vom putea ajunge la un consens larg. După cum am aflat deja, chestiunea este una deosebit de delicată, însă consider că abordarea propusă de raportor este cea justă, chiar dacă știm că există excepții în țările noastre. Obiectivul principal trebuie să fie consolidarea pieței interne, însă dacă excepțiile nu pun în pericol coeziunea acestei piețe interne, bine, atunci putem merge într-adevăr mai departe. Eu am, destul de am fost destul de fundamentalist la început, când am început cariera politică de atunci am mai schimbat puțin uh, părerile, odată cu vârsta, și cred că abordările de tip fundamentalist nu sunt fezabile. Ne aduce aminte domnul Bolkenstein, încercat să facă așa ceva acum câțiva ani și practic nu a ajuns la niciun rezultat. Sistemul însă este unul fragmentar și în anumite cazuri creează obstacole Uh, pieței interne și de aceea consider că trebuie să facem ceva în acest sens. De asemenea, sprijin ideea neutralității fiscale. Firmele nu trebuie să poarte povara fiscală. Și după cum am auzit în această vară, e nevoie de o coordonare sporită la nivel fiscal probabil nu vom putea ajunge la o armonizare de plină. Există încă loc și trebuie să existe loc pentru o concurență în materie de fiscalitate. O concurență trebuie să existe și n-ar trebui să-l surprindă că un liberal sprijină acest punct de vedere. Colegul meu din dreapta, domnul Wolf Klintz, a trebuit să plece în Germania pentru o întrunire, dar și dânsul dorea să spună că TVA-ul reprezintă o bază de taxare deosebit de importantă, mai ales în contextul actual. Și de aceea un argument suplimentar pentru scăderea numărului de excepții ar fi acela că miniștrii de finanțe au nevoie de o bază de impozitare solidă și durabilă și TVA-ul este o bază de impozitare deosebit de solidă. Uh, dânsul spunea că numai în Germania scutirile ating volumul de 20 de miliarde de euro. Sper că are dreptate în, uh, spunând această cifră, însă oricum suma este foarte, foarte mare. Uh, deci dacă am putea avea mai puține excepții, acest lucru ar fi deosebit de benefic. Miniștrii de finanțe, cel puțin, se vor bucura. Ajung acum la întrebarea mea și la chestiunea care mă preocupă îndeaproape, și anume amendamentele 40 și 56. Sunt semnate, cosemnate de câțiva colegi. Sper N-am înțeles dacă noastră le sprijiniți sau nu le sprijiniți. Atunci nu, nu trebuie să mai argumentez cazul, însă consider că există o serie de țări implicate aici și e vorba de reducerea cotei de TVA pentru organizațiile non-profit. Aceasta se leagă și de chestiunea pe care o să o discutăm, materie de sporturi și de chestiunea discutată anterior cu privire la jocurile de noroc online. E o chestiune care ține de finanțarea organizațiilor non-profit. Organizații non-profit, cum sunt cluburile de fotbal, care sprijină tineri jucători și fel de inițiative sociale la nivelul clubului ca atare și așa mai departe. Și am solicitat comisiei să dea dovadă de mai mult liberalism din acest punct de vedere. Nu știu dacă domnul Semeta, domnul comisar Semeta a încercat să facă acest lucru, însă în comisia noastră parlamentară cel puțin am putea sprijini această idee. Uh, dacă domnul Casa, raportorul, o sprijină, atunci probabil o să-l putem îndrepta și pe domnul comisar Semeta în direcția justă. În ceea ce privește FTT-ul, Nu cred că această taxă pe tranzacțiile financiare ne va duce undeva, însă se, se întâmplă atât de multe lucruri ciudate în Europa în prezent, probabil o să treacă și asta, nu știu. Și probabil chiar și Londra o să accepte lucru. Însă nu cred că trebuie să discutăm acest aspect în acest raport. Am putea fi cumva cu toții de acord că nu aici trebuie discutate aceste lucruri. În acest punct de vedere sunt pe deplin de acord cu domnul Casa. Nu cred în această taxă pe tranzacțiile financiare, cred că va aduce prejudicii Europei, însă probabil va fi introdusă. Însă vă rog, nu o introduceți în acest raport. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi, Ashley. Mulțumesc, doamnă președintă. Am să fiu foarte concis. Am să încep prin a mulțumi domnului Casă și a biroului domniei sale pentru acest raport deosebit de concis și de bine țintit. Este evident că sistemele de TVA din statele membre sunt deosebit de diferite și de multe ori ineficiente. Avem nevoie, prin urmare, de un cadru larg pentru un nou sistem de TVA ca să reducă costurile operaționale atât pentru firme cât și pentru autoritățile fiscale. Un eficient sistem ar spori nivelul veniturilor, ar sprijini piața unică și firmele de pe această piață. Mă dezamăgește faptul că unii dintre colegi au înaintat amendamente care nu țin de domeniul de aplicare a acestui raport. Noi, e vorba de a stabili o strategie pentru TVA și noi ne îndepărtăm de la această țintă dacă introducem aici o listă cu tot felul de doleanțe uh, toate menite a face Uniunea Europeană mai puțin competitivă decât este. Dacă vrem ca cei de la Consiliu să ne ia într-adevăr în serios, trebuie să avem un raport solid, concentrat pe TVA. Îi sunt deosebit de recunoscător domnului raportor Casa, pentru că el a spus că nu vrea să discute aceste taxe pe tranzacțiile financiare în acest raport. Sunt de acord. Unul dintre colegi spunea că există un consens uh, care apare acum în legătură cu această taxă pe tranzacțiile financiare. Nu cred că așa stau lucrurile. Mie mi-ar place ca țările din eurozon să introducă o astfel de taxă, pentru că toate, tot, tot volumul tranzacțiilor se va muta la Londra. Pentru ne ar fi minunat. Vă rog, introduceți una în zona euro, dar nu introduceți una în toată Uniunea Europeană, pentru că o să aveți un veto britanic. Deci nu are rost să vă, îndepărta, să vă îndreptați în această direcție. Pe mine mă bucură compromisul inițial adoptat de domnul Casa și sperăm să colaborăm de aproape și în viitor. Vă mulțumesc pentru vers, Filip. Vă mulțumesc și eu am sugerat să fiu deosebit de concis. Uh, și eu prefer ca rapoartele să, să rămână scurte și la obiect și sunt de acord că nu ar trebui să vorbim aici de taxa pe tranzacții financiare și alte lucruri. Însă, ar, va trebui să spunem aici că o serie de industrii sau activități nu sunt acoperite de aceste reglementări privind TVA-ul. Ar trebui să spun eventual că da, luăm notă de faptul că în prezent serviciile financiare nu fac obiectul TVA și aceasta este o chestiune care va trebui rezolvată. Nu să spunem cum o să o rezolvăm, dar să, să o evidențiem măcar. E important să se spună acolo că această industrie, aceste tipuri de servicii nu sunt acoperite. Pentru că trebuie să stabilim care este baza de taxare și de ce astfel de activități nu sunt impozitate în comparație cu alte tipuri de servicii. Deci, eu aș vrea să avem o astfel de referire explicită, la fel cum am făcut în cazul transportelor aeriene. De ce transportele aeriene sunt scutite, pe când transportele feroviare nu? e vorba de o distorsionare a pieței și în acest punct de vedere și eu sunt foarte liberal. Vreau concurență reală între diferitele mijloace de transport. Acestea sunt lucrurile pe care doream să le spun în legătură cu cele două scutiri majore. Sigur, nu, nu e vorba aici de un raport cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare, s-a spus deja, nu vreau să mai repet. Vom avea ocazia să facem asta în viitor la apropiat, să ne ocupăm de acest uh, aspect. Însă, trebuie să spunem că această activitate nu impune obligația de a plăti TVA-ul, trebuie să specificăm acest lucru în text. Formularea mea cu privire la eliminarea scutirilor și uh, reducerea comerțului este probabil puțin fundamentalistă, după cum spunea Ole. Însă, ce vreau să spun? Uh, sunt de acord cu spusele Ashley Fox. Uh, să cereați un sistem mai uniform, mai simplu, cu costuri mai reduse pentru contribuabil și pentru autoritățile fiscale. Sunt de acord cu dumneavoastră. În acest sens, simplificarea sistemului și aici uh, difer de opinia lui Ole Schmidt, mai armonizat, este un lucru care ne-ar ajuta pe deplin. Înțeleg ce spuneți în legătură cu concurență fiscală, dar dacă ne gândim că toate statele membre se află într-o situație problematică în materie de venituri din impozite, pentru mine, urgența în momentul de față este să ne asigurăm că obținem veniturile fiscale juste, adecvate. Deci pentru mine e mai importantă convergența în prezent decât concurența. În momentul de față cred într-adevăr că aici asta este prioritatea noastră și ar trebui să subliniem și acest aspect. În acest punct de vedere, compromisul propus de David Casa spune oarecum ambele lucruri. Trebuie să realizăm un anumit grad de convergență, însă în același timp statele membre trebuie să-și păstreze posibilitatea de a a, se îndepărta de normă, de a avea o, o anumită distinctivitate. Va trebui să spunem lucrurilor pe nume oarecum mai, mai bine dacă vrem să ajungem la un acord. Oricum, după cum spuneam, opinia noastră este că în prezent e nevoie de un sistem mai omogen, mai convergent, sigur nu 100% armonizat, însă prioritatea ar trebui să fie în direcția convergenței și nu a excepțiilor. De asemenea, sunt de acord cu ce a spus Said în legătură cu uh, cotele reduse pe baza unei motivații sociale sau de mediu. Nu-mi prea place cuvântul la excepție, dar ce va trebui să facem, va trebui să, să modificăm această taxă pe consum pentru a ajunge într-adevăr la un bun public, la un avantaj pentru, pentru comunitate. Dacă uh, putem uh, combate schimbările de climă, ar trebui atunci să considerăm o serie de ajustări din acest punct de vedere. Însă trebuie să lucrăm cu lucruri concrete, să măsurăm concret avantajul real care ar putea decurge dintr-o astfel de reducere de taxe, uh, fie pe plan social, fie pe plan de mediu. Deci asta am vrea să vedem în text și sunt dispus să discutăm formulările Uh, adecvate, însă ideea este aceasta. Vă mulțumesc, Miguel Potas. Foarte pe scurt, doamnă președintă, nu sunt raportor din umbră aici, însă aș avea un comentariu uh, și aș dori să întreb două lucruri pe domnul Casa. Comentariul este următorul. Cred că e bine E bine să menționăm uh, taxa pe tranzacții financiare în acest raport. Este important ca la amendamentul 10 să avem o trimitere. la tendința de a se înlocui impozitele directe cu impozite indirecte. Această chestiune se leagă de aproape de uh, subiectul discuției noastre. Comentariile raportorului cu privire la amendamente ar duce la o serie de îmbunătățiri ale raportului și asta mă duce la cele două întrebări. Cred că o să le pot formula ca amendamente orale înainte de să ajungem în plenară. În primul rând, uh, ceea ce se numește acolo o formă specifică de TVA. Există o serie de referiri la IMM-uri. Unul dintre amendamente cu care nu sunt de acord vorbește de scutirea IMM-urilor. Este esențial pentru IMM-uri să plătească bani statul înainte de a-i primi înapoi de la stat. În, în, în Portugalia aveam o problemă serioasă cu IMM-urile, pentru că aceștia trebuie să-și plătească impozitele în avans. Și aș vrea să știu dacă raportorul este de acord cu mine și dacă aș putea înainta un amendament oral. De asemenea, sunt sprijin orice strategie menită a reduce volumul scutirilor sau reducerilor de taxe, însă nu este aici nici o trimitere la posibilitatea de a introduce impozite sau cote mai mari pe produse de lux, de exemplu. Deci întrebarea mea ar fi următoarea. Se, se poate introduce un amendament oral care să se refere direct la impozitarea bunurilor de lux, da? TVA-ul pe bunurile de lux. Sigur, îi forțăm pe consumator să plătească mai mult pentru bunurile de zi cu zi, dar produsele de lux nu fac obiectul unor politici specifice la nivel european sau național. Doreați să interveniți, domnul Morganti? N-ați solicitat cuvântul. Aș dori să mulțumesc raportorului, domnul președinte. Cred că o să avem un sprijin larg la vot pentru acest raport. Totuși nu sunt de acord cu ce a spus domnul Portas, mai precis cu ideea de a avea un prag pentru IMM-uri. Eh, IMM-urile sunt 99% din economia europeană. În statele membre avem praguri diferite. Și dacă am impune un prag unic, lucrurile astea mai bine, cel puțin din punct de vedere al concurenței. Mulțumesc. Foarte pe scurt, eh, pentru că avem eh, rapoartele domnului Balz. Deci am să mă refer doar la ceea ce spuneau colegii Ludwig și Schmidt, care au avansat un amendament propriu. Chestiunea este deosebit de importantă și aș dori să amintesc colegilor de Carta Verde a Comisiei și Agenda Digitală pentru Europa spune că ar trebui să tindem spre convergență în materie cu domeniul online și cu domeniul fizic. Sper că raportorul poate să ia în considerație și acest aspect. N-am să intru în detalii. Încă o dată, foarte pe scurt, revenind la discuția pe care am avut-o despre cadrul general, apreciez încercarea de a găsi un compromis, mai ales la amendamentele privind scutirile și flexibilitatea, pentru că în ultima instanță cu asta ne confruntăm vorba de scutiri în materie de flexibilitate și cred că, într-adevăr, este important ca în cadrul Uniunii Europene să păstrăm o anumită flexibilitate pentru politici publice, din motive care țin de politici publice, atâta timp cât statele membre pot justifica acest lucru. Deci avem niște clauze de justificare în compromisul respectiv mai ales într-o situație de declin economic, când avem o creștere practic zero în Regatul Unit. În Regatul Unit am redus TVA-ul de la 17,5 la 15% în cadrul general european. Am avut flexibilitatea de a face acest lucru fără a ieși din cadrul european. Am făcut asta pentru a stimula uh, consumul și acum vedem că a crescut la 20% cu efecte negative asupra economiei. O altă metodă de a obține venituri. Deci. Și dacă îi, îi convingi pe consumator să cheltuiască mai mult, ai de câștigat. Deci n-ar trebui să pierdem foarte multă vreme cu această flexibilitate. Da, sigur, trebuie să fie excepții, dar să fie excepții justificabile, care să țină de mediu, de chestiuni sociale și mai departe. Deci nu să deschidem poarta uh, tuturor uh, unei diversități mari de scutiri și excepții. David, dorea să intervii sau cineva de la comisie? Comisia n-a cerut să intervină. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru sugestiile făcute. Majoritatea sugestiilor au fost deja incluse în majoritatea amendamentelor de compromis pe care le-am uh, trimis în această dimineață, deci o să avem uh, timp să analizăm amendamentele de compromis și sigur lăsând pe din afară subiectul uh, taxe pe tranzacțiile financiare, Însă toate celelalte puncte de vedere au fost incluse în amendamentele inițiale de compromis. În ceea ce privește amendamentul 40, acesta a fost acceptat și dacă e vorba de eficiența colectării TVA-ului, este un consens general în acest sens și suntem pe cale să redactăm un alt amendament de compromis clarificând chestiunile care ar trebui să fie considerate ca prioritare în ceea ce privește procesul juridic, suntem de acord că instrumentele legislative actuale conțin dispoziții neclare și este nevoie să se opereze o serie de schimbări în acest sens. De asemenea, sprijin, dacă nu mă înșel, amendamentul 68 care îmbunătățește mult această secțiune. Mai avem mult timp până la votare. Votarea va avea loc cândva în septembrie am să continui să lucrez cu împreună cu colegii mei pentru a încerca să ajungem la un echilibru unde se va putea atinge un echilibru. Vă mulțumesc, mulțumesc și eu, pot să vă confirm, calendarul actual este următorul, votul este pe 19 septembrie uh, în vederea plenarei din 2 octombrie. Trecem acum la directiva Omnibus 2 și raportul rapoartele lui Berghard Bolz. Până la 12.30 vom discuta acest lucru și eventual cealaltă temă a domnului Baz, dimensiunea europeană a sportului, vom putea o discuta în cursul după amiezii, după vot, dacă ne rămâne timp. Asta în caz că timpul de acum nu ne mai ajunge decât uh, pentru Omnibus 2. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, proiectul de raport pentru directiva Omnibus 2 conține ceea ce era prevăzut uh, și în documentul de lucru pentru primul schimb de opinii din 21 martie. O mare parte dintre modificări sunt de, de ordin tehnic care au reies, reieșit din uh, adaptarea la celelalte directive, inclusiv directiva Solvabilitate 2. Propunerea Comisiei a abordat uh, Uh, aspecte importante și în ceea ce privește reglementarea asigurărilor. Este vorba aici la adaptarea unei uh, curbe de rată de uh, mm, de dobândă, apoi când este vorba de piețele financiare, apoi echivalența satelor terțe și, bineînțeles, un concept tranzitoriu pe care Comisia îl utilizase foarte des pentru a nu, a, se, a nu se ajunge la o concretizare. La ora actuală, cu Omnibus 2 se lucrează la directiva cadru, dar și la măsurile la, de uh, punere în aplicare. există o analiză a studiului uh, cantitativ, așa cum a fost el uh, publicat de către Comisie pentru Omnibus 2. Nu este o critică ceea ce spun, acum este mai degrabă o constatare. Nu în ultimul rând, situația uh, ne arată că există în Consiliu o negociere asiduă, fiecare primește o bucățică din, uh, din prăjitură, dar în, mă, în măsura în care fiecare primește o bucată, vom putea ajunge la o soluție. Am urmărit cu mare interes uh, evoluția negocierilor din uh, Consiliu, însă trebuie să primesc argumente foarte bune pentru a fi convins de faptul că este nevoie de soluții adaptate la anumite piețe sau la anumite produse. Um, când este vorba de matching, premium, uh, premii anticiclice, e bine, aceste propuneri din partea Comisiei și ale Consiliului sunt văzute cu scepticism din partea mea. Aș uh, sprijini însă o autoritate uh, consolidată de supraveghere în domeniul asigurărilor și un control parlamentar întărit. Există însă nevoie de modificări la nivelul directivei cadru pentru că um, toate părțile interesate, părțile active pe piață și uh, autoritățile de supraveghere au nevoie de uh, informații cu privire la reglementările viitoare. În ceea ce privește standardele tehnice de uh, în ceea ce privește măsurile de aplicare, nu poate fi vorba numai de acte delegate și de standarde tehnice de pune în aplicarele. aplicare. În urma directivei Omnibus 1, pe care am adoptat-o deja, standardele tehnice de punere în aplicare trebuie să fie uh, aplica- să fie utilizate în mom momentul în care Europa are o voce suficient de puternică uh, pentru a se putea exprima. De asemenea, mi se pare foarte important Voiam să recuperez timpul pierdut. Voi încerca însă să nu, vorbesc mai rar, spune vorbitorul. Așadar, doamnă președinte, mi se pare foarte important ca condițiile pentru utilizarea premiilor de lipsa lichidității să joace un rol foarte important când este vorba de standardele tehnice, pentru că este vorba de un instrument care poate duce la modificări semnificative din punct de vedere tehnic. Din punctul meu de vedere, ar trebui să existe o formulă conform căreia să fie calculată uh, prima. Aceasta să fie condiționată de un prag care uh, să contracareze anomaliile de pe piață. Și de asemenea, statul membru trebuie să aprobe această primă de asigurare. Când este vorba de abordarea statelor terțe, aș alege conceptul echivalenței temporare, care să nu mai fie să nu mai solicite un acord scris din partea statelor membre, cum a fost inițial uh, solicitat de către Comisie. Pentru echivalența temporară ar trebui să existe un catalog de uh, criterii și uh, rapoarte de monitorizare constante. Suntem pentru echivalența pe 5 ani, chiar dacă aceștia, acesta n-a fost acceptată în prima verificare a echivalenței. Comisia a dorit să uh, modifice, să treacă foarte multe acte uh, de, foarte multe uh, standarde de reglementare în standarde de punere în aplicare. Eu am ales un uh, sistem pe două etape care să fie prevăzut în directiva cadru. Conform acestea, directiva Solvabilitate 2 ar urma să fie transpusă la 1 ianuarie 2013 în legislație națională. În primul an însă ar urma o etapă de pregătire, nu numai pentru um, asigurator, cât și pentru autoritățile de supraveghere. consecințele pentru um, supraveghere deocamdată sunt încă uh, conform uh, solvabilitate 1. Raportul cost-beneficiu pentru un termen de un singur an, așa cum a fost propus de comisie, nu mi-a fost clar, deci nu sunt pentru. În ceea ce privește prelucrarea informațiilor obținute din supraveghere, mi se părea mult mai logică, însă sunt de acord cu Consiliul că uh, anul 2013 ar trebui deja să fie uh, un termen pentru anumite autorizări, printre altele la așa numitele modele interne. 1 ianuarie 2014 ar fi termenul pentru aplicarea, pentru începerea aplicării uh, solvabil, uh, directivei Solvabilitate 2. Timp de 2 ani ar exista me, prevederi tranzitorii care ar putea oferi unor grupuri mai mici uh, posibilitatea de a avea o extindere a termenului uh, pentru a lua măsuri în cazul în care nu au um, capitalul minim necesar. Limitele însă sunt, trebuie respectate în mod strict și pentru acestea urmează să fie uh, prevăzute și rapoarte uh, stricte. O tra- uh, uh, 10 ani, um, perioade tranzitorii uh, în anumite domenii și aici mi se pare că este nevoie de o coerență în, în întregul sector bancar. Un element esențial este și o tranziție mai lină către noile formate de raportare. Propun aici o perioadă tranzitorie de 2 ani, timp în care pot să mai fie utilizate uh, sistemele actuale. Mă refer aici și am în vedere aici mai ales asiguratorii mici și medii, pentru că standardele de aplicare vor apărea numai la finalul lui 2012, ar trebui să le oferim posibilitatea celor care nu dispun de foarte mult personal să se pregătească în mod adecvat. De asemenea, în ceea ce privește asiguratorii mici și mijlocii, am dorit să consolidez um, principiul proporționalității. Cred că raport, proiectul de raport uh, oferă uh, mult conținut, însă cu ochii pe ceas uh, mă voi rezuma la aceste puncte care sunt importante pentru mine. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare primii, primele reacții din partea colegilor. Uh, Mulțumesc. Cred că Eduard Cicluna va dori să intervină numele lui Peter Skinner. Peter Skinner aș dori să-și ceară scuze pentru faptul că nu poate să fie prezent. Aș ar dori să-l felicite pe domnul Balț pentru această propunere de raport, un raport care solicită o, să fie, care necesită să fie luat în considerare mult serios. Este vorba de un dosar foarte tehnic, însă nu trebuie să uităm faptul că este vorba de un, um, o trusă de instrumente pentru solvabilitate și de aceea trebuie să avem Uh, o abordare coerentă, pentru că directiva este preocuparea noastră principală. În spiritul coeziunii trebuie să ne asigurăm că privim înspre viitor, astfel încât uh, instrumentele noastre să fie consolidate. Există trei puncte uh, care trebuie menționate. În primul rând, puterile legale acordate autorităților de supraveghere, apoi și primele în ceea ce privește lichiditățile. În ceea ce privește um, prevederile legale. Uh, trebuie să ne asigurăm că jurisprudența Curții Europene de Justiție este respectată. În același timp, um, pot trebuie să aibă instrumentele necesare. În același timp, trebuie să luăm în considerare aspectul echivalenței pe măsură ce instrumentele vor fi valabile, vor deveni valide, trebuie să vedem cum abordăm statele terțe. Structura noastră trebuie să fie accesibilă tuturor țărilor care fac afaceri în interiorul frontierelor noastre, dar și asiguratorilor care fac afaceri în exterior. Al uh, treilea punct se referă la rata de discount și la uh, primele de lichiditate trebuie să existe prevederi care ajută asiguratorii să treacă peste perioadele grele de pe piață. Iar aceste lucruri trebuie să aibă loc în uh, coerență cu jurisprudența existentă. Încă o dată felicitări raportorului și uh, mulțumiri raportorilor din umbră pentru cooperarea pe acest dosar foarte important. Mulțumesc! Portorul din umbră pentru uh, ALDE nu este prezent. Voi prelua eu acest rol pentru că am fost raportor din umbră pentru Directiva Solvabilitate 2. Am câteva aspecte despre care aș dori să vă vorbesc, ce au de a face cu uh, cele menționate în numele lui Peter Skinner. În primul rând, este vorba de afacerile neterminate, de prima de lipsa lichidității uh, și modul în care acest lucru are legătură cu investițiile pe termen lung. Întotdeauna mi se pare util să găsim o, o soluție și pentru uh, problema de capital. Există o problemă ce ține de procedură pe care trebuie să o abordăm. Cred că trebuie să stabilim faptul că trebuie și vom găsi soluții pentru aceste lucruri. Apoi, bineînțeles, trebuie discutate aspectele tehnice, tehnice care vor trebui să fie uh, discutate și cu AEAPO și cu uh, autoritățile naționale de supraveghere. Este un subiect așadar uh, complicat. În plus, actele delegate uh, sunt de asemenea complicate. La solvabilitate 2 am uh, lăsat unele dintre lucrurile neterminate, să spun așa, în acte delegate, iar acum avem un termen foarte scurt să răspundem. Două luni plus încă două luni. Și poate faptul că am înțeles că vom primi 500 de pagini pe care să le citim în, aceste, în această perioadă foarte scurtă, Ehm, m-a făcut să mă gândesc, să spun numai puțin, nu putem la servicii financiare să nu avem suficient timp. Așadar, am insistat pentru această comisie să avem trei luni și trei luni și uh, mă cert în mod constant cu comisia pe acest subiect. Pe măsură ce progresăm, se mai întâmplă altceva primim uh, cantități imense de acte delegate la un loc. Și cred că este foarte important să ne dăm seama că avem nevoie de mai mult timp. Apoi, trebuie să ne gândim ce am făcut când am inventat standardele tehnice de reglementare la Omnibus 1. La Parlament, în mod inițial, am dorit ca ISI să fie foarte puternic și să facă lucruri tehnice fără să existe posibilitatea unor intervenții politice, pentru că urmau să, aibă, să facă lucruri tehnice. Și noi inițial am vrut să trecem de comisie și ca lucrurile să se întâmple pur și simplu. Ne-am dat seama că din punct de vedere legal acest lucru nu putea să se facă, deci am inventat standardele tehnice de reglementare pentru a îmbunătăți procesul astfel încât acestea, dacă erau uh, adoptate rapid, puteau să fie, uh, dacă erau prelucrate rapid, puteau fi adoptate într-o lună plus o lună. Acum Mă îngrijorează dacă ne vom regăsi în situația celor 500 de pagini uh, care m-au făcut să mă gândesc ajutor, am nevoie de mai mult timp. N-aș vrea să mă gândesc, să mă regăsesc în uh, situația de a avea doar o lună plus o lună. De asemenea, însă îmi dau seama că pentru unele lucruri ar trebui să existe standarde tehnice de reglementare. Vreau doar să vă spun că mă gândesc la asta și mă întreb dacă nu avem nevoie de mai mult timp într-o primă etapă când primim cele 500 de pagini. La început spunem că trebuie să fie acte delegate, iar apoi se fac modificări, ceea ce face să se ajungă la standarde tehnice de reglementare de-abia am început să mă gândesc la asta, însă mi s-a părut o idee bună să menționez acest lucru și să menționez uh, motivul pentru care am avut o perioadă mai scurtă la început. Și, bineînțeles, agenția de reglementare, în acest caz, se, re se reține Și asta pentru că, în conformitate cu uh, sentința Maroni, nu au voie să, fi, să aibă o poziție politică. Trebuie să ne asigurăm că, avem echil, că obținem echilibrul și obținem ceea ce ne-am dorit. Cred că ar trebui să discutăm mai mult între noi, ținând uh, întotdeauna minte faptul că nu ne dorim în niciun caz să ajungem să spunem stop unui standard tehnic de reglementare pentru că nu avem suficient de timp. Trebuie să inventăm un mecanism prin care să-l trimitem înapoi și să-l primim pentru a-l putea analiza încă o dată timp de două luni. N-ar fi o modalitate foarte ordonată de a aborda lucrurile. Ultimul punct, statele terțe. Este un punct foarte important Peter Edward spunea că trebuie să analizăm modul în care aceste state terțe și acordurile cu acestea funcționează înspre interior și înspre exterior. Într-un, pe de o parte ne concentrăm asupra ceea ce ne dorim în interiorul Europei, dar trebuie să ne asigurăm că am creat uh, aceleași condiții de pornire și din punct de vedere dinamic Bineînțeles că în Europa putem să creăm reguli uh, uniforme, putem să oferim protecție întreprinderilor noastre știind că vor, se vor uh, conforma acelorași reguli, pe, reguli peste tot, dar ce se întâmplă cu grupurile din exterior care joacă conform regulilor noastre în interior, dar pot fi mai competitive pentru că în exterior nu trebuie să respecte aceleași reguli. Cred că este ceea ce raportorul încearcă să abordeze prin uh, această recunoaștere temporară. Nu știu cum s-ar dezvolta acest lucru pe o perioadă de 5 ani, pentru că piețele acționează pe perioade de timp mult mai scurte. Cred că ați încercat să, să aduceți o inovație prin propunerea dumneavoastră și s-ar putea ca pentru moment să fie cea mai bună soluție, pentru că este un subiect complicat. Vă mulțumesc așadar pentru uh, activitatea dumneavoastră. Cred însă că ar fi util să discutăm mai mult pentru a vedea dacă există o cale să îmbunătățim situația pe loc sau dacă trebuie să acționăm așa cum ați uh, propus dumneavoastră, să avem o măsură tranzitorie și să arătăm și să evităm ca la sfârșitul acestor cinci ani să ne regăsim într-o situație dificilă. Sunt convinsă că vor exista și alte observații pe măsură ce um, voi parcurge raportul dumneavoastră și cu siguranță și din partea grupului meu, din partea altor membri ai grupului vor mai veni observații. Următoarea persoană care urmează să intervină, domnul Epping din numele ECR. Ashley, uh, tu îl reprezinți. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Balz pentru acest raport pe un subiect foarte tehnic. Este important să introducem actele delegate și standardele tehnice cât mai devreme posibil pentru ca supraveghetorii să fie pregătiți pentru a primi aceste date. Mă bucur că domnul Balz a recunoscut că datele actuale sunt prea ambițioase și a, făcut, a susținut amendamentele pentru perioade tranzitorii. Mă bucur de asemenea că domnul Balț a depus câteva amendamente foarte logice care sunt legate de raportare uh, pentru a nu mai fi necesare uh, necesar să fie raportate toate activele unei companii de asigurări. De asemenea, în ceea ce privește statele terțe, avem nevoie de aranjamente pentru a înlocui perioadele intermediare. Dacă nu facem acest lucru, am închide posibilitatea de tranzacționare cu statele terțe. Îl atenționez pe domnul Balz de posibilitatea că termenul de 5 ani s-ar putea să nu fie suficient și că ar trebui să fie eventual extins. Susțin și amendamentul uh, domnului Balz pentru ratele reduse pentru lichidități, care ar trebui să aibă un rol mai mare în clarificarea formulei și să precizeze ce înseamnă o piață supusă stresului. Însă, de actele delegate uh, corespund uh, responsabilității politice. Statele membre vor trebui să decide când se vor face uz de aceste acte. Eh, mulțumesc domnului Balț și aștept eh, colaborarea cu el. Vă mulțumesc. Din partea verzilor, Sven. Mă bucur că la ora actuală suntem eh, în măsură să facem pasul următor, pentru că era și cazul, domnul Balț a trebuit să aștepte mult acest raport întreaga structură este foarte complexă, au existat și foarte multe amendamente. Cred că și uh, volumul de muncă a crescut prin aceste multe amendamente, însă este o oportunitate să tragem unele învățăminte de pe urma crizei. Și aș dori să încep prin a menționa câteva puncte. În primul rând, vorbim pe de o parte, din punct de vedere politic, mult despre influența uh, ratingurilor și despre slăbirea influenței uh, lor, practic. Însă la articolul 109AA, Omnibus 2 introduce ratinguri, notări pentru uh, solvabilitate, este ceva îndoielnic, după părerea mea. Este de salutat faptul că autoritatea europeană primește puteri uh, mai mari, însă practic um, contrazicem uh, consensul la care am ajuns în întreaga Europa de a um, reduce la nivel transversal um, influența agențiilor de rating. În articolul 57 din Solvabilitate 2 introducem unele criterii foarte stricte și este nevoie de oarecare prudență aici pentru că există situații care pot duce foarte ușor la prociclicitate, mai ales în ceea ce privește și uh, în legătură cu contabilitatea. În domeniul uh, bancar, acest lucru nu este prevăzut, ce anume evaluarea în legătură cu piața. Ne întrebăm dacă nu este nevoie de evaluări suplimentare pentru a slăbi această nouă prevedere introducere introdusă. Apoi, vorbim foarte mult despre datoriile de stat, însă, în domeniul asiguratorilor, asigurărilor, riscurile suverane sunt um, din nou prevăzute cu zero. Nu, nu, nu știu dacă este cea mai bună soluție. În al patrulea rând, calitatea uh, uh, um, capitalului privat și în domeniul asigurărilor. Avem uh, prevederi clare în acest uh, sens în domeniul asigurărilor, dar nu există în domeniul bancar tier 3. Poate ar trebui să propunem astfel de criterii și, nu în ultimul rând, în domeniul bancar se discută foarte mult despre stimulente, stimulente financiare pentru bănci pentru a face uh, clearing pentru a utiliza și asigurările în mod firesc. Pe piața derivatelor nu trebuie să facem astfel de prevederi pentru a crea un stimulent pentru a utiliza clearing-ul. Salutăm propunerea raportorului de a consolida EAPO, faptul că unele dintre actele, actele delegate vor deveni standarde tehnice de reglementare deci salutăm toate aceste lucruri, însă ne întrebăm dacă nu vor uh, nu se vor crea amânări mai mari în acest caz, dacă o parte vine în acte delegate, o altă parte în standarde tehnice, tehnice de reglementare, au loc tergiversări și putem să ne întrebăm dacă uh, nu ar fi o soluție să avem numai standarde de reglementare și să nu mai avem aceste acte delegate. Apoi, în ceea ce privește primele de lichiditate, de lipsa lichidității, acestea duc la subestimarea responsabilității asiguratorului și deci pun în pericol um, siguranța asiguratului ar putea fi logic să introducem un mecanism anticiclic în solvabilitate 2, așa cum uh, intenționează și Consiliul în alte cazuri, însă acest mecanism nu trebuie să ducă la ignorarea subcapitalizării unui asigurator. De aceea suntem relativ sceptici în general cu privire la prima de lipsă a lichidității. Am dori așadar să discutăm cu raportorul uh, în mod fundamental pe acest subiect. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că la nivelul 2 nu există uh, diluări ale prevederilor. Apoi, în ceea ce privește prevederile tranzitorii, propunerea inițială prevedea foarte multe clauze de deschidere. Salutăm direcția raportorului de a uh, readuce toate aceste lucruri în um, domeniul democra democrației parlamentare, de a face ca totul să fie mai lizibil. Îi, dat, îi mulțumim asta raportorului uh, pentru că a făcut acest așadar document mai lizibil. Mai există unele puncte care nu sunt stabilite. Este clar că este nevoie în mod general de mai mult timp pentru transpunere și aplicare noi am dorit să existe o diferențiere din punct de vedere al mărimii. Până acum este, era vorba de 500 de miliarde ca um, bilanț. Ar fi chiar numai cei mai mari care ar trebui să introducă uh, imediat aceste prevederi, să le aplice. Poate am putea să găsim mai multe um, categorii aici. Mai ales o uh, prevedere tranzitorie cu privire la capitalul hibrid. Uh, cred că ar trebui să o rediscutăm. Știm că există mare interes din partea unor asiguratori, dar vedem cu îngrijorare că unele întreprinderi, având în vedere perioada lungă de tranzitorie, emit capital hibrid pentru a proteja ceea ce au, dar de asemenea pentru că se gândesc da, 2013 plus încă 10 ani, putem să mai emitem astfel de uh, tipuri de capital hibrid. Iar acest lucru nu mi se pare că este în interesul reglementării. Apoi, articolul 111M introduce un fel de reglementare speciale astfel încât uh, evaluările, anumite valori să necesite un uh, Uh, capital privat mai scăzut. Nu știu dacă asta corespunde bunului principiu pe care l-ați introdus și anume uh, principiului uh, scepticismului față de excepții. Salutăm în mod special amendamentele 26 și următoarele pentru directiva privind intermedierea. Mi se pare o idee foarte bună. Salutăm și uh, obligațiile de raportare. Este vorba de amendamentul 53, că acesta este restrânsă pentru că este o povară foarte mare, mai ales pentru cei mai mici și nu mi se pare logică. În același timp ne întrebăm dacă ar trebui să mergem atât de departe încât să interzicem raportarea uh, în funcție de activ ne-ar uh, împiedica să punem anumite întrebări și cred că merge chiar dincolo de obiectivele noastre, ar trebui să mai discutăm acest punct. Apoi, pentru a rezuma, cu direcția generală propusă de raportor suntem de acord, însă există unele aspecte pe care trebuie să le discutăm în continuare, vom depune și unele amendamente Credem însă că Parlamentul ar trebui să își uh, exercite dreptul de a dezbate cu privire la aspectele fundamentale care au dus la, aceast, la criza uh, economică și financiară. Trebuie să o facem așa cum o facem și în domeniul bancar. Domeniul asiguratorilor este diferit, dar nu este scutit de efectele uh, crizei. Deci uh, cred că avem uh, multă muncă de făcut și mă bucur de cooperare. Uh, thank you. I have two more speakers on the list. Mulțumesc. Mai am doi vorbitori, Arlin și Jean-Paul. Da, deja s-au spus câteva lucruri uh, și mulțumesc raportului pentru munca extrem de detaliată. Aș reveni la ceea ce a spus domnul Gigold în legătură cu amendamentul 54, unde se spune că statele membre nu vor cere asiguratorilor și societăților de asigurare să trimită listele itemizate cu activele. Înțelegem intenția, nu vrem să primim tone de documente, în special în cazul micilor companii. Însă le reamintesc colegilor că deja votăm pe regulamentul IOPA și în articolele 46 și 35, acolo spunem că toate informațiile necesare autorităților trebuie să fie uh, acordate. Uh, deci nu aș dori să subminăm angaja puterile acestor agenții de a solicita informațiile uh, relevante de la com- autoritățile competente din statele membre. Nu cred că Raportorul intenționează acest lucru, însă poate modalitatea de redactare ar putea duce la confuzii și ar putea să împiedice agențiile să se achite de atribuțiile lor. Așadar, cred că mm, situația poate să fie rectificată cu un amendament foarte simplu uh, despre care voi discuta direct cu raportorul. Uh, munca pe care a depus-o raportorul este eficientă, detaliată și mulțumesc că ne-a susținut amendamentele. Mulțumesc, Jean-Paul. Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Doar câteva remarci extrem de scurte în acest eh, moment. Îl felicit pe eh, colegul meu pe, pentru munca pe acest dosar dificil și el propune, după părerea mea, soluții inteligente și pertinente. Aș sublinia două lucruri. Mă bucur că Parlamentul se luptă pentru a avea puteri de supraveghere și din, acest, din acest punct de vedere, prevederile domnului Burkhardt sunt binevenite. Se vorbește aici despre o primă contraciclică în documentul Consiliului care ține de um, un mod de a vedea lucrurile. Mai rămâne să dezbatem directiva, calendarul sau lucruri extrem de importante. Există trei lucruri necesare. În primul rând, soluțiile pe care le adoptăm noi trebuie să aibă sens din punct de vedere tehnic. Legislația nu este doar o organizare administrativă, ci trebuie să conțină și bune dispoziții tehnice. Trebuie să evităm multiplicarea rogări, înmulțirea derogărilor, altfel nu vom uh, ajunge la o piață internă funcțională. Nu trebuie să sacrificăm reglementarea europeană în fața exigențelor partenerilor exteriori. Uh, Sven a spus că trebuie să avem o redactare de calitate. Nu mai uh, trebuie să continuăm cu texte complexe care să permită tot felul de interpretări. Așadar, mai este de lucru, însă cred că această muncă va fi uh, finalizată cu succes. Cred că trebuie să fie foarte clar că Parlamentul trebuie să intervină și să își fixeze o dată limită. Și noi facem, de fapt, legea, legiuitorii și colegiuitorii. Așadar, când ne, ni se vorbește despre afacerea Meronii și IFM, aceasta a fost o altă epocă. Acum situația este complet schimbată. Și de asemenea, mulțirea actelor delegate este o problemă. Dar din motive tehnice nu nu trebuie, trebuie să refuzăm să ni se refuze dreptul de control. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Bernhard? Ja, mit äh, Blick auf die Uhr. Da, äh, mă uit și la ceas, deci uh, încep prin a mulțumi tuturor colegilor pentru observațiile lor. Au fost uh, deja chiar uh, destul de detaliate. Reiese pentru mine foarte clar că în următoarele săptămâni va trebui să discutăm despre echivalența statelor terțe despre acte delegate și standarde tehnice de reglementare și de aplicare, va trebui totul, totul va trebui precizat și clarificat și în plus primele de lipsa lichidității. De asemenea, prevederi tranzitorii, cred că vom avea șanse bune să atingem un consens. Ceea ce m-a bucurat a fost și sprijinul Uh, din partea colegilor pentru a oferi uh, competențe suplimentare a EAPO. Sunt uh, recunoscător pentru observațiile dumneavoastră și aștept cu nerăbdare, doamnă președinte, discuțiile viitoare pe care vom putea să le avem la Strasburg în urma unor discuții uh, bilaterale vom putea continua uh, discuțiile în detaliu. Vă mulțumesc și sunt convins că suntem pe drumul cel bun. Um, mulțumesc. Este 12.30, după cum spuneam. Proiectul uh, de aviz cu privire la dimensiunea europeană a sportului va fi, îl lăsăm cel mai bine pentru după amiază, după voturi. Voturile sunt destul de scurte, sper, cred că uh, vom, put, vom avea timp mai bun pentru a, mai mult pentru a discuta. Îmi cer scuze uh, celor care au venit pentru a interveni uh, pe baza acestui raport după votul în această după-amiază acest raport. Mulțumesc!